Ok, je vous propose de, de commencer. Bună ziua! Vă propun să ne începem reuniunea. Uh, un retard au niveau de, de son vol. Donc l'ordre du jour, vous l'avez vu, donc j'imagine. Președinta noastră Marita are, um, zborul ei are o, o întârziere. Ați văzut ordinea de zi, tot în regulă. Interpretarea totul este disponibil, cu excepția Bulgarei și Croatei, spune președintele dar am să las uh, cuvântul interpreților pentru a vă transmite un scurt mesaj. Mesaj din partea interpreților. Este ziua 37 a conflictului um, între administrația Parlamentului și interpreți. Drept urmare, vă informăm că nu vom putea oferi, oferi depășire astăzi și ne vom opri la ora fix indicată în program. Vă mulțumim pentru atenție și înțelegere. Merci. Au pasaj, quand même, avant d'entrer dans l'ordre. Înainte să uh, trecem la ordinea de zi, vreau să felicit colegii francezi, chiar dacă regret uh, foarte mult uh, rezultatul meciului de ieri, dar ca europeni putem să fim mulțumiți păi știm că în sfârșit la fotbal o să câștige o echipă europeană. Asta Um, referitor la ce s-a întâmplat. Acum, la ordinea de zi, avem aprobarea ordinilor de zi din 7, 25 și 26 aprilie, 28 iunie. Apoi, la partea de negocieri interinstituționale în curs, avem negocierile de la, de, la trialogul cu privire la Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă, uh, și apoi despre Eurofound și despre CDFOP. Sunt trialoguri pe aceste dosare. Un trialog a avut loc pe 10 iulie. Este vorba de un trialog cu președinția austriacă. Din câte am aflat, discuțiile s-au uh, desfășurat um, într-o atmosferă foarte constructivă cu colegiuitorii. Există convergențe așadar, dar sigur rămân și câteva puncte Uh, esențiale, puncte dificile care trebuie soluționate. Următorul trialog este prevăzut pentru um, data de 2 septembrie. Iată acum cum stau lucrurile cu negocierile, cu trialogurile și trec uh, la punctul 5 de pe ordinea de zi, care se referă la dosarul cu privire la protecția lucrătorilor Uh, de riscurile legate de expunerea la substanțe cancerigene sau mutagene la locul de muncă. Este un um, dosar despre care am mai discutat pentru că ne aflăm acum în al treilea lot um, de discuții cu privire la um, aceste substanțe uh, cancerigene și mutagene. Îi dau cuvântul raportoarei noastre, Laura Agea. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, bună dimineața. Sunt mândră să fiu raportoarea acestei, pe marginea acestei a treia părți a directivei privind protecția lucrătorilor uh, față de riscurile expunerii la factori uh, cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Din punctul meu de vedere, am făcut până acum o treabă excelentă introducând niște valori limită pentru încă 20 de substanțe, peste 20 de substanțe considerate cancerigene. De asemenea, am introdus um, limite pentru încă 5 substanțe cancerigene în ceea ce privește expunerea la acestea. Vrem să garantăm un maximum de protecție pentru lucrători, fără ca acest lucru să impieteze asupra costurilor pe care trebuie să le suporte, în special IMM-urile. Aceste două aspecte se pot conjuga printr-o bună organizare și permițând și o perioadă de tranziție pentru realizarea adaptărilor necesare. Pentru beriliu, de exemplu, se propune o perioadă de tranziție de șapte ani față de cei cinci propuși de către comisie, fără însă a se modifica valoarea limită, astfel încât sectorul să aibă timpul necesar pentru a se adapta, fără să fie uh, obligați să delocalizeze. De asemenea, statele membre trebuie să instituie controle preventive și periodice pentru, uh, în ceea ce privește expunerea la Uh, îmbolnăvire cu, din cauza beriliului. Apoi, în ceea ce privește cadmiumul, avem în vedere orice fel de uh, expunere la cadmiu sau la orice compus cancerigen al acestuia, încercând să protejăm sănătatea lucrătorilor printr-o monitorizare sistematică uh, a cadmiului uh, prezent în urină. 2 micrograme este valoarea limită, în timp ce valoarea medie ponderată pentru 8 ore trebuie să fie de 0,004 micrograme. În ceea ce privește celelalte trei substanțe prezente, acidul arsenic, formaldehida și metilena bis, valorile limită propuse de către comisie le-am lăsat nemodificate, pentru că asociațiile lucrătorilor și patronatelor sunt de acord că sunt valori uh, adecvate. Consider însă că ar trebui să existe o uh, modalitate de a stimula întreprinderile să uh, se ajusteze, să-și ajusteze activitatea pentru a uh, uh, respecta directiva. Apoi trebuie ca și Comisia și noi toți să ne angajăm în acest sens. Și pentru asta aș dori să includem în domeniul de aplicare și produsele farmaceutice periculoase. Mă refer în special la trecerea acestora la anexa 1, unde se vorbește de uh, activități care presupun expunerea la uh, agenți cancerigeni. Peste 12 milioane de persoane care lucrează în mediul sănătății, în sectorul sănătății, sunt expuși la factori cancerigeni, uh, mutageni și uh, toxici pentru reproducție. Sunt oameni care manipulează citostatice, care s-a dovedit că au o probabilitate de trei ori mai mare decât ceilalți oameni să uh, se îmbolnăvească de tumori sau leucemie sau uh, uh să avorteze, în acest caz, uh, riscul fiind de două ori mai mare decât la mm, ceilalți oameni. Sunt uh, în fiecare an peste 900.000 de, de uh, cazuri de leucemie sau uh, apar uh, uh, malformații la naștere sau avorturi spontane pentru persoanele care lucrează în domeniul sănătății și sunt expuși la astfel de factori. Prin urmare, aceste cifre ne obligă să luăm măsuri imediate. Vrem să eliminăm sau să se elimine cu totul sau să se limiteze expunerea la acești factori pentru a se evita tumorile uh, ocupaționale și bolile uh, aferente. De asemenea, avem în vedere posibila înlocuire a citostaticelor cu uh, alte substanțe mai puțin toxice. E necesar ca, patron, ca uh, angajatorii să utilizeze un sistem tehnologic închis pentru producerea și eliminarea uh, substanțelor periculoase. Aceste sisteme închise în sistemul sanitar pot să permită izolarea pericolelor și trebuie folosite pe tot parcursul, pe tot ciclul de activitate. Consider așadar că trebuie investit în aceste noi sisteme tehnice închise, care să poată să fie utilizate atât, atât în ceea ce privește în domeniile de pregătire, de uh, preparare a substanțelor farmaceutice periculoase, cât și acolo unde acestea sunt transportate sau unde sunt eliminate. Acolo unde, deci, există persoane care ar putea fi expuse la ele. Cam acestea sunt uh, ideile mari din raportul meu și, așa cum s-a întâmplat pe marginea celorlalte trei directive, sunt gata să colaborez cu toți colegii, astfel încât și această ultimă parte a pachetului să fie cât mai bună și eficientă. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! De la PP o să intervină cineva, dar aș vrea să, să spun că este foarte important că vine și această parte a discuțiilor pe acest dosar, mai ales în lumina poziției pe partea a doua, se constată că avem un proces permanent de revizuire, lucru care mi se pare uh, foarte important și de asemenea sunt mulțumit de faptul că am rămas la o metodă care se bazează pe avizul partenerilor sociali. Este pertinent să lucrăm astfel și sunt convins că vom putea să continuăm în dinamica pe care am avut-o la prima și a doua parte și că vom reuși să găsim un acord la Parlamentul European ca să mergem repede la triloguri cu colegiuitorii eu vreau ca acest al treilea lot să se încheie în acest mandat, mai ales că știm că se prevede deja un al patrulea lot pentru următoarea legislatură. În felul acesta ne vom asigura că intrăm într-un proces permanent în acest dosar. Câteva elemente preliminare, deși cred că avem acest raport care ne va permite să facem progrese foarte concrete, trebuie să ținem cont de realitățile sectoriale și de tipurile de companii, mai ales IMM-urile, dar în același timp nu putem să acceptăm să existe un nivel de protecție diferit în funcție de tipul de lucrător. Este vorba de dispozitive de sprijin pe care trebuie să le avem uh, și o temporizare în funcție de sectoare. Cât despre citostatice, citostatice eu uh, am rezerve, nu legate de amploarea problemei, pentru că, într-adevăr, este un subiect foarte important unde e nevoie de soluții, dar mă tem că această soluție s-ar putea să fie prea complexă ca să putem implementa în acest cadru, mai ales că se pune și problema uh, instrumentelor cele mai potrivite ca să răspundă acestei preocupări legate de protejarea lucrătorilor care uh, folosesc folosesc aceste substanțe la locul de muncă. Altfel, aș putea să închei spunând, deși pare ciudat, dar asta o să fac. În amendamentele pe care o să le depun, o să reintroduc uh, amendamentele legate de um, emisiile de, de la motoarele diesel. Sper că acest lucru se va rezolva în cadrul trilogurilor cu președinția austriacă. Um, pentru a pune la punct al doilea lot, dar dacă nu cumva, dacă cumva nu se rezolvă în acest al doilea lot, atunci o să reintroduc aceste aceleași amendamente pentru această a treia parte. Acum, de la socialiști, doamna Pitlan. Thank you, Cher. I apologize on behalf of Marita Gutland, îmi cer scuze de la uh, Marite că Plănuia să vină, dar a avut o problemă cu zborul de aseară. Am să spun câteva cuvinte în numele său. Ar dori în primul rând să mulțumesc uh, doamnei raportor Agea pentru raport. Din punctul de vedere al Maritei, propunerea comisiei era foarte bună și nu vedem o nevoie să fie modificat, având în vedere că uh, se bazează pe acorduri cu partenerii sociali și pe recomandările din domeniu. În ceea ce privește cadmiul și beriliu, are nevoie de mai mult timp să se consulte cu cercetătorii și cu partenerii sociali. Cât despre propunerea de la raportor cu privire la medicamente, știu că Marita are aceeași preocupare ca și doamna Agia pentru lucrătorii din uh, sectorul medical și uh, expunerea lor la medicamente periculoase și mm, ar fi dorit ca mm, Comisia să se uite în mai amănunt la aceste aspecte în uh, propunerile sa, dar are rezerve cu privire la includerea acestor medicamente în anexa 1 parțial din cauza Uh, faptului că nici uh, partenerii sociali, nici uh, SCOL nu au avut timp să evalueze propunerea. S-au uitat la lista de medicamente pe care vrea să le acopere directiva, raportarea prin această directivă și în aceasta apar, de, de exemplu, estrogenul, progesteronul, aceste substanțe sunt folosite, de exemplu, pentru medicamente um, anticoncepționale. Dacă s-ar include aceste medicamente în legislație, asta ar însemna concret o limitare a accesului femeilor din întreaga Europa la anticoncepționale din cauza cerințelor de înlocuire din legislație. Și pentru noi um, acest lucru este de neacceptat substanțele de la anexa 1 sunt acoperite de toate articolele din directivă, mai ales articolul 4.1 din directivă, unde apare așa numită cerință de înlocuire, care implică faptul că prima obligație a angajatorilor, fără să țină cont de alți factori, este să înlocuiască substanțele. Este o dispoziție foarte strictă, având în vedere natura acestor substanțe și uh, CMD reprezintă cea mai strictă legislație în domeniul sănătății și siguranței și Marita nu va sprijini nicio dispoziție care să slăbească dispozițiile din această directivă, mai ales având în vedere ce s-a obținut la lotul anterior, lotul 2. Și vrem să mergem pe aceeași linie ca și până acum, trebuie să Uh, treacă un timp pentru că dacă incluzi niște substanțe în directivă, consecințele sunt destul de mari. Există și alte opțiuni legislative în uh, domeniul um, sănătății și siguranței care pot fi um, avute în vedere și uh, trebuie să se examineze foarte clar substanțele um, concrete pentru că acest lucru a avut succes în trecut mai ales că unele dintre cele discutate la lotul 2 apar acum în locul 3. În ceea ce privește cerința de concesii fiscale, este o propunere pe care nu o poate sprijini. Statele membre pot să facă acest lucru, dar Uniunea Europeană nu poate să oblige state membre să facă reduceri fiscale. Vrea să sublinieze faptul că uh, există cuvinte cum ar fi uh, uh, probabil și posibil um, care sunt problematice când vine vorba de includerea substanțelor, pentru că va duce la o incertitudine juridică enormă. Ori o substanță e în directivă, ori nu e. Uh, Marita, în calitate de președinte, um, uh, vrea să menționeze o chestiune de procedură, pentru că această chestiune va trebui să implice, acest dosar va trebui să implice Comisia ENVI mai mult decât în trecut, pentru că siguranța și uh, în partea de farmaceutice ține strict de competența acestora. Mulțumesc, doamna McIntyre, pentru ECR. Vă mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să salut această a treia fază a CMD. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca la acest dosar. Am mai spus-o. Dar limitele stabilite în propunerea comisiei sunt rezultatul mai multor ani de uh, muncă și de verificări are Comisia un proces riguros de fixare a acestor limite și ar trebui uh, să ne abținem să le modificăm um, arbitrar. Acesta fiind zis, obiectivul nostru final ar trebui să fie acela de a avea niveluri cât se poate de scăzute, adică mai scăzute decât cele fixate în legislație. Statele membre trebuie să investească activ în știință și să încurajeze companiile să încerce mereu să obțină cât se poate de scăzute niveluri, dar nu putem să fixăm niște niveluri atât de scăzute încât să nu le putem aplica. Capacitatea de punere de, în aplicare a acestor niveluri la locul de muncă este lucrul cel mai important. Am fost surprinsă de faptul că CMT2 uh, nu apărea la punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru că, din câte am înțeles eu, faza a doua a acestei directive încă face obiectul negocierilor interinstituționale. Acestea nu s-au încheiat. În acest context, aș dori să trec la o preocupare mai generală și anume că, indiferent de ce vrem să introducem în CMD3, noi am încercat foarte, am încercat din greu să avem un proces Uh, consecvent. Am încheiat uh, CMD1, uh, am inclus niște lucruri în acele negocieri și apoi um, ce nu s-a obținut atunci a ajuns în faza a doua a negocierilor și eu cred că ar trebui să încheiem pe deplin faza a doua, cu sau fără diesel. Știu că acest lucru um, îl preocupă foarte mult pe domnul Roland în acest moment și după aceea să trecem la CMD 3 deci nu îmi pare rău că începem procesul, însă mă preocupă faptul că ar trebui totuși să includem faza anterioară, pentru că am tot construit în cadrul acestui proces, am învățat din experiențele anterioare, ne-am schimbat uneori metodele, am mai adăugat anumite aspecte în anumite situații și ar fi păcat să încercăm să le facem un paralel mai degrabă decât uh, um, consecutiv, așa cum ne propuneam inițial. Deci mă bucur foarte mult că am început discuțiile, dar n-ar trebui să ne uh, fixăm poziția până când nu vom fi terminat faza a doua. Acum, câteva aspecte specifice. Am și eu acea preocupare legată de modul în care vom măsura expunerea la cadmiu, mai ales. Uh, și sprijin uh, faptul că raportoarea include și monitorizarea uh, substanțelor urinare, pentru că există opinii care ne spun că um, toată partea uh, legată de modalitățile respiratorii nu ajunge și ar trebui să includem și modalitățile urinare și aș fi curioasă de, să ne spună comisia de ce nu stau așa lucrurile. Apoi, anumiți actori din industrie uh, s-au concentrat pe această propunere de curând și au exprimat preocupări legate um, uh, și de, legate de berilul, dar și de cadmiu și de forma de hidă. Și uh, la mine în țară Um, există și autorități care se concentrează pe acest dosar și mă întreb dacă noi, ca o comisia noastră, n-am putea să cerem IPRS să facă o examinare a evaluării de impact furnizate de comisie, pentru că uh, și la aceste substanțe, dar și la altele, dar mai ales la cadmiu, mă întreb dacă nu cumva am putea să mai examinăm o dată Um, această um, evaluare de impact a Comisiei. Îi pierd să intervină. La, la... Mulțumesc, iar în ceea ce privește problema negocierilor în trilog în legătură cu CMD2, am discutat în iunie despre asta și am, acum ia, sunt în, în contacte cu, în discuții cu președinția austriacă în legătură cu uh, discuțiile pe care le vom purta în septembrie pentru domnul Chambon. Da, o să, mulțumesc, domnule președinte, o să trec acum la limba lui Cervantes. Vă mulțumesc foarte mult. Textul acesta, referitor la etapa a treia, uh, etapa a treia a um, ofensive care trebuie să fie permanentă din partea noastră, a tuturor, inclusiv a Comisiei. Ofensiva aceasta în încercarea de a adapta în mod continuu adaptarea nivelului de expunere a lucrătorilor la locul de muncă. De aceea trebuie să fie un proces permanent, știm asta cei care am lucrat, nu știu, în, în întreprinderi miniere, lucrurile trebuie să țină cont de avansarea, de, avan, de progresul uh, tehnologiei, mai ales când e vorba de modul în care se pot măsura. De multe ori, uh, protecția uh, um, um, este orientată către nivelul 0, dar depinde până la urmă cum se măsoară. Este un exercițiu permanent. Uh, suntem uh, foarte mulțumiți că se tratează subiectul și ne bucură de faptul că um, comisia s-a plecat asupra lui și ne bucură foarte mult și um, um, activitatea raportoarei modul în care abordează subiectul. Eu cred că rezultatele nu pot să fie decât uh, bune. Singura poziție pe care trebuie să o fixăm este că uneori, um, dacă vrei să obții prea multe, îți subminezi eforturile. Și cred că, până la urmă, vrem să fim eficienți. Uh, și doamna raportor și domnul președinte cred că vor același lucru. După experiența cu primele două pachete, trebuie să ne gândim Uh, la faptul că dacă suntem prea ambițioși, acest lucru s-ar putea să nu fie aplicabil în uh, um, practică. Acest lucru s-a întâmplat la lotul 2 cu dieselul. Eu am participat, am votat, eram de acord să se includă motorina mi s-a părut că uh, era un moment propice și sunt încă de acord, însă din experiență reiese faptul că s-ar putea ca uneori uh, trilogul să fie blocat și că nu mai e cale să uh, ieșim din impas și până la urmă se întârzie cu efectele pozitive ale măsurilor. Până la urmă, uh, din câte înțeleg la, de la domnul președinte, uh, îl scoate din lotul 2 ca să nu mai blocheze, dar îl pune în locul 3 și acolo o să blocheze și cred că trebuie să ne gândim la ce se poate face, să nu mergem mai, mai departe de atât. Cât despre câteva aspecte practice din uh, raport, sprijin uh, cele spuse anterior, mai ales la partea de cadmiu, e bine, la aspectele tehnice, uh, nu toți suntem specialiști în domeniu, cum este Marita, dar învățăm, investigăm uh, și ascultăm mai ales actorii sociali. Dar când vine vorba de partea de um, cântărire, ca să știm uh, uh cum să adaptăm exact propunerea de directivă, care deja este bună. Deci la citostatice și tot ce este uh, conex și partea de medicamente, uh, important uh, este nu ca, nu, problema nu este că e vorba de un miner sau cineva care lucrează într-un laborator, important este expunerea. Uh, și poate să nu fie neapărat medicamentul în sine, ci o substanță în uh, care, din care este compus medicamentul. Așa că vrem să uh, avem garanții că se poate de bune, dar uh, să fie și posibil, fezabil, nu din neapărat din punct de vedere economic, dar din punct de vedere practic-politic, adică să nu implice un obstacol pentru că ă, până la urmă trebuie să mai și încheiem etapele, să nu le deschidem pe toate în același timp. Și, bineînțeles, doamna Agea are datoria inevitabilă de a se uita la aspectele economice, fezabilitate, mai ales în rândul IMM-urilor și, bineînțeles, că ne examinăm cu toții cu mare seriozitate propunerea, dar uh, Bineînțeles, avem o atitudine cât se poate de constructivă. Vrem să venim cu adevărate ajutoare, cu măsuri care să permită întreprinderilor să asigure protecția, să nu trebuiască să se prefacă sau să uh, încerce să găsească alte soluții. Așa că uh, ne punem uh, pe treabă și sunt de acord cu toate cele spuse până acum și tot ce apare în raport pentru că reprezintă o bază foarte bună pentru a asigura sănătatea lucrătorilor. Merci pour la GUE, monsieur Le, Le Mulțumesc pentru GUE, domnul Le Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut mai întâi de toate munca desfășurată de colega noastră, Laura Gea, pe marginea acestui pachet pentru limitarea sau eliminarea expunerii la substanțe cancerigene și mutagene. Aș reaminti aici ambiția Confederației Europene a Sindicatelor de a reduce la minimum Uh, nivelul de expunere pentru 50 de substanțe până în 2020, ceea ce arată că mai avem mult de muncă. Este, desigur, ține de răspunderea noastră, de rolul nostru să ne străduim să-i apărăm pe toți lucrătorii, fără nicio excepție. Adăugirile privitoare la medicamentele citotoxice sunt utile, fiindcă aceste medicamente sunt utilizate tocmai pentru tratarea maladiilor ce decurg dintr-o supraexpunere la substanțele pe care încercăm noi să le reglementăm. Pentru medicii și pentru infirmierele care prepară și manipulează aceste substanțe, dar și pentru cei care le elimină, transformându-le în deșeuri, substanțele acestea se, uh, sunt adevărate otrăvuri. De aceea, protocolul privind utilizarea trebuie întărit, trebuie găsite de asemenea substitute cu aceeași valoare clinică și trebuie limitată perioada expunerii. Propunerea de limitare a expunerii pe o durată de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână este utilă, pentru că măcar în felul acesta se stabilesc niște bariere, pentru că deseori personalul medical muncește mai multe ore deci trebuie să avem în vedere și supraexpunerea pe, care, supraexpunerea pe care acest număr de ore suplimentare, număr mare de ore suplimentare, uh, o produce din punctul de vedere al uh, supraexpunerii. Deci, trebuie în același timp să ne bazăm pe studii, dar nu trebuie să pierdem din vedere esențialul și anume protejarea sănătății lucrătorilor, uh, deci avem semne de întrebare în legătură cu propunerea de a se prelungi de la 5 la 7 ani perioada de tranziție pentru adaptarea la limitele de beriliu. Sigur că ține de răspunderea noastră să prevenim riscurile cu mijloace de prevenire adecvate, în conformitate cu ce spune medicina muncii, limitând expunerea lucrătorilor la factorii de risc. Susțin propunerea făcută adinaori de domnul președinte, și anume de a nu se pierde din vedere reintroducerea uh, amendamentelor cu privire la gazele de eșapament de la motoarele diesel. Nu a existat nici până acum un acord pe marginea acestei propuneri, dar cred că trebuie să transmitem către publicul larg această idee să o facem să ajungă până la publicul larg, pentru că e vorba de o problemă care afectează foarte mulți oameni la locul de muncă. Și deci cred că trebuie să avem în vedere faptul că până la urmă sănătatea nu are preț. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Deli nu este de față, nici doamna Mila. Deci îi dau cuvântul domnului Olsen din partea comisiei. Thank you very much, uh, uh, Chairman, Mr. Roland, and thank you very Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și doamnei raportor pentru raportul foarte bun pe care l-a făcut. Este o plăcere, vreau să vă spun, să fiu uh, să particip la această ședință în comisia dumneavoastră, să particip la această discuție și să văd câte, câte cunoștințe și câtă implicare există pe marginea acestui dosar. Am să fiu foarte concis și am să fac doar trei observații principale. Mai întâi, vreau să reiterez următorul lucru. E o directivă formidabilă. O directivă foarte puternică. Atunci când se introduce în domeniul de aplicare al directivei o substanță, există o cerință de substituire automată, care nu e limitată în niciun fel altul decât din motive tehnice. Nu există niciun fel de uh, cauză economică. Deci în momentul în care o substanță intră sub incidența prezentei directivei, ea trebuie înlocuită automat ceea ce reprezintă, desigur, o uriașă responsabilitate pentru legiuitor, dar și pentru comisia care a pregătit propunerea. De aceea și tot acest proces complicat cu consultanți științifici, cu dialog tripartit și, în plus de asta, evaluare de plină de impact, apoi intervenția colegiuitorilor care analizează cu toată seriozitatea textul de lege. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că poate nu progresăm în acest dosar așa de repede pe cât poate ne-am ne, dori, pe care multe părți interesate și l-ar dori. Dar trebuie ținut seama de multe lucruri, ținută seama de multe lucruri în acest proces ca să fim siguri că avem în vedere, ținem seama de toate efectele. Aceasta, aceasta ar fi o primă observație. A doua observație se referă la o chestiune pe care ați menționat-o și dumneavoastră, dar și alți uh, doamne și domn deputați au menționat-o, și anume că trebuie să ne asigurăm că actualizarea acestei directive devine un proces acceptat în mod sistematic. Domnul președinte Juncker și domnul uh, președinte au, au, au, au susținut că în acest mandat trebuie ca procesul acesta de, să demareze, dar el nu trebuie să se încheie. O să mai fie și alte uh, blocuri de substanțe pe care va trebui să le analizăm foarte bine, să ne dăm timp și să le analizăm cu toată atenția. Este însă important ca cel de-al doilea și cel de-al treilea grup de texte să se încheie sub, această, uh, sub acest mandat încă și de aceea mm, trebuie să se implice și Consiliul și Parlamentul așa cum se cuvine. Până acum Consiliul uh, a, s-a implicat foarte bine și a lucrat mai repede decât în orice alt uh, dosar, ajungând la abordări generale deja pe marginea acestui dosar. Și apoi o a treia observație se referă la uh, medicamentele toxice. E o chestiune pe care Comisia o ia foarte în serios, doamna comisar Tyson în mod deosebit uh, o ia deosebit de în serios, problema fiind să se găsească modalități practice de a-i ajuta pe, cele, pe cei uh, 12 milioane de lucrători care, lucra, care își desfășoară activitatea expuși fiind la aceste substanțe toxice. Avem orientări specifice pe care le-am uh, publicat în acest sens, dar vrem să mergem și mai departe și suntem foarte angajați în sensul ăsta. Introducerea sub incidența acestei directive însă, după cum spuneam, a unui grup de medicamente presupune niște consecințe juridice, dar presupune și niște îngrijorări de natură politică și asta ține de dumneavoastră. Pentru că nu se mai pune problema Uh, să cântărim între protejarea lucrătorilor și profiturile întreprinderilor angajatoare, ci vrem să facem un echilibru între protejarea lucrătorilor și eficiența acordării îngrijirii de sănătate. Deci, există probleme de natură juridică în legătură cu modul în care aceste amestecuri se pot introduce sub incidența directivei. Serviciile noastre juridice se ocupă de asta, dar mai e o problemă care se reflectă foarte bine în raport, legată de modul în care se introduc anumite modalități în această directivă. Pentru că, după cum spuneam la început, de modalități n-ar prea trebui să fie vorba aici, se lucrează automat în baza directivei. Deci, felul în care procedăm s-ar putea să afecteze și modul în care se abordează și alte substanțe dacă le introducem pe acestea și introducem odată cu ele noi modalități de aplicare. Deci sunt îngrijorări, sunt probleme și de natură juridică și de natură politică și pe acestea va trebui să le cântărim înainte de a ne pronunța în legătură cu rostul și uh, uh, impactul introducerii acestor substanțe sub incidența directivei. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gea. Mulțumesc, aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Uh, mulțumesc și domnului de la Comisie pentru uh, aprecieri și pentru ideile prezentate în acest prim schimb de opinii. Fără îndoială, vom avea ocazia de a lucra și de a îmbunătăți și mai mult textul. N-am făcut altceva, cred eu, decât să prezint un, o bază de lucru, care sigur că se va putea îmbunătăți cu implicarea și contribuțiile tuturor. Sunt unele semne de întrebare în legătură cu o serie întreagă de substanțe, mai ales sub uh, medicamentele periculoase. Însă noi nu vorbeam aici de înlocuirea unor tratamente care în prezent salvează viața a milioane de oameni a milioane de pacienți din Europa. Vrem însă ca etapele de preparare, de administrare, de eliminare să presupună o protecție adecvată, iar cei care utilizează și manipulează aceste uh, medicamente care salvează vieți într-adevăr și pentru care nu există cel puțin acum o posibilitatea înlocuirii, aceste persoane care le utilizează, deci care le manipulează, care le administrează, trebuie să poată fi și ele protejate. În acest sens, cred că avem o, o orientare pozitivă și durabilă care se poate susține. N-am propus să se mai scadă pragurile și mai mult cu atâta vreme Uh, în, în condițiile în care totuși știm că până la urmă vrem să eliminăm în cele din urmă substanțele cancerigene și expunerea la acestea lucrătorilor. Dar acolo unde este posibil ca tranziția să favorizeze crea, crearea unor noi uh, substanțe materiale care să poată fi utilizate în locul acestora toxice, m-am gândit să utilizez și acest instrument. Deci măcar să stabilim o perioadă de tranziție care să permită întreprinderilor să nu fie obligată să se închidă, dar nu de faliment. Hotărârea și angajamentul nostru ca legiuitor este, sunt limpezi. Sănătatea nu are preț, cum spunea și domnul președinte, dar dacă prețul este să-ți pierzi locul de muncă sau dacă întreprinderile se închid sau sunt nevoite să delocalizeze și dacă în același timp putem să prevedem totuși niște instrumente de sprijin, cred că merită făcut totuși un efort. Aș mai dori să subliniez că la elaborarea acestui raport, care încă o dată e doar o bază de lucru pe marginea directivei, am plecat urechea la ce au avut de spus lucrătorii și întreprinzătorii. Și fără îndoială n-am eu însă niciun fel de interes uh, să țin partea nici a unei tabere, nici a alteia, ci interesul meu este să garantăm sănătatea lucrătorilor pe de-o parte, sănătatea întreprinderilor pe de altă parte și bunăstarea lor economică, însă aceasta nereprezentând un preț pe care să vindem în vreun fel sănătatea lucrătorilor. Încă o dată vă invit să îmi uh, uh, să, să veniți cu contribuții pentru a mă ajuta să îmbunătățesc această propunere, care cred că este o bază bună de lucru, dar sper să fie și un rezultat până la urmă cât se poate de bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văzusem pe domnul Simon care ceruse să intervină. Domnul... Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte amabil și felicitări, domnul Simon. Mulțumesc raportoarei pentru munca sa curajoasă și uh, folositoare în legătură cu, în special cu prote- în legătură cu protecția lucrătorilor din sectorul sănătății. Există riscuri documentate de probe uh, pe care uh, le presupun, uh, le expunerea la aceste medicamente. Sunt ani de zile de când se strâng dovezi în acest sens și în fiecare an lucrători din domeniul sănătății suferă de probleme de reproducere, de avorturi spontane, de uh, tumori și alte boli de pe urma faptului că manipulează și sunt expuși la aceste substanțe. Trebuie să evităm ca acest lucru să se întâmple cu oamenii care ne ajută pe noi să scăpăm de aceste boli. Nu, nu vom interzice toate medicamentele, dar măcar pe cele mai cancerigene, așa cum sunt ele definite de Asociația Internațională a Sănătății. Țineți seama de natura și de modul în care sunt utilizate aceste uh, medicamente pentru a trata pacienții de cancer în fiecare an, trebuie deci să uh, reducem la minimum expunerea. Sigur că trebuie să ne bazăm pe uh, rezultatele cercetărilor științifice și a uh, statisticilor în acest domeniu care, se, care datează de zeci de ani. Există federații naționale și europene, există parteneri sociali, există uh, grupuri de pacienți, există experți din mediul academic și alții care toți vor să, se, să vadă că se iau măsuri acum, nu cândva în viitor, nu, nu să li se facă doar promisiuni, ci Comisia și legiuitorii trebuie să uh, ia măsuri acum. Amendamentele de la CMD2 ne angajează și mai mult să uh, ne uh, asumăm uh, angajamentele la CMD3. Până acum Comisia n-a reușit să facă mare lucru n-a reușit decât să repete să, că ea a tot publicat orientări, linii directoare, da, a făcut-o din 2010 și cu toate astea nu s-a realizat mare lucru la nivel nici măcar tehnologic. Deci comisia trebuie să vină cu acte care să fie incluse în legislație și care să producă un impact real, pentru că dacă nu se vor lua măsuri acum, există pericolul ca comisia să nu o facă nici peste 2 ani, nici peste 4, nici peste 10. Și mai trec 10 ani și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre cei care au intervenit a spus cât de important e subiectul, dar cu excepția raportoarei, niciunul n-a spus ce anume concret trebuie făcut acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, votul în Comisia pentru Ocupare va avea loc pe 18 octombrie, trec înapoi la ordinea de zi, și anume analiza proiectului de raport anual privind politicile sociale și a ocupării în zona euro și dau imediat cuvântul pentru 10 minute domnul lui Van Langedijk, îmi cer scuze pentru eh, pronunție, și care este șef de unitate la GRC. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru ocazia oferită de a mă ocupa de, acesta, de, această, um, de acest subiect. Vreau să vă prezint tabloul de bord. În noiembrie anul trecut s-a proclamat la uh, summitul social de la Göteborg pilonul social, punându-se accentul pe elementele cele mai importante pentru o piață a muncii echitabilă și uh, corectă. Domnul, comisar, domnul președinte Juncker a vorbit despre dreptul lucrătorilor la egalitate de gen, la condiții uh, de viață și de muncă decente, arătând că Uniunea Europeană, în această lume în schimbare rapidă, susține drepturile sociale ale lucrătorilor. În pachetul uh, privind semestrul european, pachetul de iarnă, publicat în martie, se vorbește despre prioritățile sociale și economice, se vorbește de procedura dezechilibrelor uh, macroeconomice, se vorbește de asemenea despre recomandările specifice pentru fiecare țară și pentru prima dată și de un raport în care se pune accentul pe prioritățile pilonului social european. Avem deci un uh, tablou de bord social european care ne permite să ținem, uh, să, să ținem o evidență a progreselor înregistrate din acest punct de vedere în fiecare stat membru. Uh, această propunere se intră în contextul priorităților sociale și economice ale acestei comisii, bazându-se pe, egalită, pe egalitate de șanse și pe acces egal la piața muncii, pe condiții echitabile de lucru, pe sprijin public, protecție socială și incluziune socială. Aceste dimensiuni, aceste trei dimensiuni fundamentale acoperă 12 domenii, sunt 14 uh, indicatori de uh, rubrică în uh, pilonul acesta social, care toate sunt uh, analizate pe gen. Sunt 93 de indicatori care decurg dintr-o gamă largă de surse statistice, Eurostat și multe alte studii și uh, instituții care se ocupă cu astfel de studii. Echipa de cercetare care se ocupă de acest cadru de indicatori și, mm, și care analizează cu metode sofisticate coerența între aceste uh, analize, uh, au pus cap la cap principalele constatări. Le puteți vedea în, uh, urmărind linkul de pe ecran. Și acest tablou de, bord, de bord social conține șase tipuri de grafice interactive, din care eu o să vă prezint trei, spre ilustrare, Uh, se vizează aici granularitatea socială, convergența socială și provocările în materie socială. Voi începe cu așa numita granularitate socială. E o analiză pentru fiecare țară în care vrem să analizăm uh, mediile sociale agregate pe diferite grupuri de populație. Să analizăm un exemplu Rata de ocupare, de exemplu. Putem să ordonăm acest grafic în funcție de performanță și puteți observa că avem de la 57,8 în Grecia în 2017 până la 88 în Suedia. Agregarea acestor date oferă o informație suplimentară. Deci dacă ne uităm peste această uh, agregare pe gen, puteți vedea că în Finlanda, Letonia, Suedia, ocuparea este la niveluri aproximativ egale între bărbați și femei, dar în alte state membre, Malta, Cehia, Grecia și Italia, există diferențe majore între ratele de ocupare pentru bărbați și femei, ceea ce ne poate determina să vedem unde trebuie intervenit prin politici. O altă dezagregare a datelor se poate face în funcție de vârstă. Dacă aveți o vedere suficient de bună, puteți să vă dați seama care sunt diferențele pe, pe grupe de vârstă, mai ales între lucrătorii mai în vârstă și cei foarte tineri. În țările de jos, de exemplu, vedeți că există o rată foarte mare de ocupare pentru cei tineri, la fel și în alte țări, dar în alte state membre sunt uh, probleme majore la nivelul ocupării, în special pentru tineri. O altă modalitate de dezagregare a datelor vizează uh, nivelul de școlarizare. La nivelul întregii Uniunii Europene, cam jumătate din populația uh, cu vârstă de capacitate de a munci uh, nu este, nu este uh, angajată. Și aici uh, puteți vedea diferențele mari între cei cu studii superioare și cei cu un nivel scăzut de școlarizare, iată, de exemplu, în Portugalia. Apoi, următorul tip de uh, grafice se referă la convergență pilonul social își propune să uh, fie o fel de busolă pentru a ajuta la o îmbunătățire a condițiilor de viață. El trebuie să ajute Uniunea Europeană să evite numitorul comun cel mai mic, ci să determine o creștere în general a nivelului de viață. puteți vedea unde converg statele membre către o mai bună performanță în ceea ce privește acest indicator de rubrică. Vedeți, pentru educație și formare profesională, se vede aici care sunt uh, performanțele cele mai scăzute și cele mai ridicate în fiecare an pentru toate statele membre din Uniunea Europeană. puteți vedea că în anumite domenii uh, Uniunea Europeană manifestă convergența în sus, așa cum ne dorim. Dar pentru egalitatea veniturilor, de exemplu, sau pentru rata uh, șomajului, nu așa stau lucrurile. How many would that, would that be at a quick, uh... Încercăm dacă ne uităm să ne uit- la cei 14 indicatori, la trei dintre ei pare să fie convergență ascendentă, la celelalte pare să fie în continuare de lucru. Ultimul tip de grafic pe care doream să vi-l uh, prezint, respectiv ultimul tip de instrument, se referă la um, hărțile de tip heatmap, um, care arată care sunt um, performanțele unui stat membru în 14 indicatori. Iar culorile indică 5 um, categorii în care s-au evaluat uh, ce reprezintă 20% din performanță. Deci MOV este 20% cei mai performanți 2005-2015. Uh, Vedem Belgia complet în stâng, uh, cea mai din stânga, vedeți că există patru uh, pătrate cu MOV. E vorba de, de um, capacități de îngrijire a copiilor, compensarea lucrătorilor, Um, inegalitatea în domeniul veniturilor. Am um, testat algoritme, algoritmi pentru a um, reorganiza aceste elemente. Am organizat, deci, rozul sus, unde sunt cele mai multe uh, provocări și cele mai multe probleme, și în dreapta pentru uh, deci sus și dreapta sunt uh, zonele și țările care au cele mai mari probleme. Pentru Uniunea Europeană, cele mai mari uh, probleme țin de inegalități. Uh, impactul transferului social și riscul de sărăcie și măsuri de excluziune socială și când ne uităm la țările care au cele mai mari provocări în acest domeniu, sunt România, Grecia, Italia, Bulgaria, Spania și Let- uh, Letonia. Aceste rezultate corespund cu rezultatele din ultimul Eurobarometru, care arată că elementele sociale um, sau chestiunile sociale cu care confruntă cei mai mult pe cetățeni sunt uh, șomajul, inegalitatea și protecția socială. Aceste Uh, provocări uh, și probleme erau altele în 2010. Problema atunci principală era șomajul. Inegalitatea a intervenit mai târziu. Dacă ne uităm la înainte de criză, uh, vedem că imaginea este diferită. Se vedea uh, diferența între bărbați și femei, dar și uh, preved- instituțiile pentru îngrijirea copiilor. Este o, o prioritate pentru Comisia Europeană să îmbunătățească lucrurile. Uh, cred că pilonul social oferă oportunitatea pentru um, acțiuni mai potrivite și iar uh, tabelul de bord social poate tocmai să uh, Uh, ofere recomandări în acest sens. Este, conține multe informații și este disponibil în toate limbile Uniunii Europene și este actualizat în momentul în care Eurostat își uh, actualizează cifrele online. Uh, echipa Centrului Comun de Cercetare a lucrat la aceste grafice și așteptăm orice fel de reacție din partea dumneavoastră. Mersi. Pour euh, le PPE, Monsieur Hetman. Domnule Hetman, în numele PPE. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za tą prezentację Komisji Europejskiej, niezwykle... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare atât de interesantă. Ea contribuie în mod semnificativ la discuția noastră. Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale în acest an a pregătit un raport special pentru prima dată. Nu este numai un aviz ca data trecută. Sunt convins că ambele aspecte uh, țin de politica de coeziune și de uh, domeniul uh, economic. Comisia Europeană pregătește o nouă politică de coeziune. Iar eu sper că ea se va împăca mai bine și va fi mai bine integrată cu semestrul european. Economia europeană crește, iar perspectivele sunt pozitive în domeniul economic, monetar și al ocupării. La începutul acestui an, șomajul în Uniunea Europeană era la 8,6%, cea mai scăzută rată din, de la sfârșitul lui 2008. Însă este în continuare prea mult, nu trebuie să ne complacem cu această situație. În raportul meu doresc să uh, menționez rapoartele ce me- sau domeniile care necesită atenție specială. Șomajul în rândul tinerilor, uh, sărăcia în rândul celor care lucrează, Uh, sistemele de sănătate, sistemele sociale, de pensii. Cred că recomandările specifice pentru fiecare țară ale Comisiei oferă o, o, uh, o bază de analiză foarte bună și sunt importante, sunt o parte importantă a semestrului european, însă statele membre nu uh, aplică suficient aceste prevederi și asta încetinește reformele recomandările specifice pentru fiecare țară ar trebui să aibă un număr restrâns de recomandări universale, care apoi însă să fie corect aplicate și implementate. Eu sper că vom putea crea o piață de muncă um, care să integreze pe toată lumea și uh, grupurile mai vulnerabile nu trebuie uitate. Avem nevoie, de asemenea, să nu îi uităm pe cei cu contracte de muncă atipice. E clar că schimbăm, se schimbă tipurile de muncă și uh, trebuie să existe, drept urmare, posibilități de formare și uh, recalificare. Mobilitatea lucrătorilor, de asemenea, este foarte importantă. La final, aș vrea să spun că trebuie să avem o mai bună, un mai bun echilibru între viața privată și cea profesională. Și aici este nevoie de investiții Uh, pentru a avea uh, servicii de uh, grădinițe și școli, îngrijirea copiilor bune. Și sunt convins că vom coopera foarte bine la acest raport. Mulțumesc raportorii din umbră pentru SND, Javi Lopez. Președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru munca făcută. Proiectul de text uh, este foarte bun și eu sunt uh, raportor din umbră și consider că este un bun punct de plecare pentru activitatea noastră din săptămânile acestea. Ni se pare că Um, regrupează foarte bine, arată foarte bine uh, munca în comisie din în recomandările sale în funcție de stat. Noi suntem uh, de acord cu multe dintre punctele sensibile pe care le-a indicat raportorul în intervenție și considerăm că putem să lucrăm pe această linie, dar eu aș dori să fac câteva comentarii în acest sens pentru că uh, pericolul pe care îl întrevedem noi uh, legat de recomandările specifice fiecarei țări, nu neapărat ca urmare a celor spuse de raportor, ci în legătură cu observațiile pe care le face uh, Comisia față de situația economică din Europa, are o notă de uh, Um, a se complace într-o situație. Știm că situația s-a um, îmbunătățit un pic, au crescut locurile de muncă, s-a redus uh, deficitul, uh, bugetele uh, naționale au crescut, deci acești indicatori principali se îmbunătățesc semnificativ și chiar ajungem la niveluri de dinainte de criză. Dar cred că ar trebui să nu lăsăm deoparte punctele fragile care se întrevăd în situația economică din Europa. Spun asta pentru că sunt două elemente care trebuie să fie luate în considerare. Pe de o parte, cicatricile acestor Uh, ultimii 10 ani, care se văd încă, mai ales la aspectele sociale și raportorul s-a referit la acest lucru și, pe de altă parte, diferența foarte mare pe care o vedem între acum și acum 10 ani este aceea că uh, îndatorarea, datoria europeană a crescut foarte mult și acest lucru ne, gândește, ne pune întrebări legate uh, de faptul că s-ar putea să ne confruntăm cu o altă criză. Să nu ne culcăm pe ureche și să vedem că această creștere din ultimii ani um, se datorează și unor decizii pe care le-am luat, dar și unora pe care nu le-am luat creșterea economică se bazează pe politica uh, monetară a BCE, care a fost foarte expansivă și pe o tendință internațională pozitivă de creștere în toate zonele din lume, lucru care nu se întâmplă foarte uh, des și de asemenea, se datorează prețului scăzut al petrolului, care a avut uh, efecte pozitive asupra economiei noastre europene. Și când unele dintre aceste elemente ar putea să dispară, întrebarea este o să fim pregătiți E o întrebare la care trebuie să găsim răspuns, pentru că trebuie să fim uh, pregătiți pentru o criză, următoarea criză, pentru că ea va veni. Și să facem suficient de multe lucruri și din punct de vedere instituțional la nivel european și să facem schimbări uh, suficiente în societățile noastre ca să putem să facem față acestei viitoare crize care ar putea să apară. Ne preocupă acest lucru și, pe de altă parte, să facem în paralel uh, ceea ce trebuie făcut pentru a uh, trata aceste cicatrici pe care ni le-au lăsat acești 10 ani. Vorbim de locurile de muncă, salarii, distribuția veniturilor, um, sărăcie, șomajul în rândul tinerilor și să găsim uh, instrumente de exemplu, în ultimii patru ani, Comisia Europeană a lucrat foarte mult la acest lucru. Este vorba de pilonul social. Să folosim acest instrument tocmai ca să tratăm aceste cicatrici. Nu e vorba doar de uh, o motivație etică, dar uh, vrem să fim mai rezistenți în viitor ca să putem face față provocărilor. Și, în ultimul uh, rând, aș dori să uh, Uh, mă refer la încă un lucru, un risc uh, foarte important pentru economia europeană, riscul politic care se vede peste tot în lume, mai ales în Statele Unite, măsurile pe care le-a luat președintele american și pe de altă parte uh, când faci parte din autoritățile publice, noi nu hotărâm Uh, ciclul economic. Putem să facem alte lucruri, dar ce putem hotărâ este cum profităm de ciclu. Când profităm de el? Când este vorba de unul expansiv, ca acum putem să profităm de el și dacă este unul negativ, să vedem dacă putem să amortizăm efectele acestui ciclu negativ. Și exact asta trebuie să facem și noi cu semestrul european. Merci pour euh, Mulțumim. Numele ECR, doamna Trebesius. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc um, comisiei pentru intervenția sa. De fapt, atât intervenția <clears throat> comisiei cât și rezultatele prezentate în această primăvară arată că semestrul european arată cât de mare este nevoia de reforme în Uniunea Europeană. Multele, uh, căsuțele violete lipsă pe uh, graficul dumneavoastră ne-au arătat asta. Propunerea raportorului este echilibrată și arată cât de importante sunt măsurile care să uh, stimuleze creșterea. De exemplu, formarea în domeniul digital uh, și așa mai departe. În numele grupului ECR vom depune o serie de amendamente uh, în ideea stimulării productivității și creșterii. Uh, atât dumneavoastră cât și reprezentantul Comisiei ați încercat să țineți cont de imaginea de ansamblu și dorința în UE este să fie mai multă convergență. Această convergență însă nu funcționează, de aceea avem atât de puține căsuțe violet, mov pe, um, pe grafic. Domnule Hetman, ați spus că economia în zona euro este mai bună decât înainte de criză, însă marile economii, precum Franța, Italia, Spania, unele mari economii, precum Franța, Italia, Spania, sunt sub unde ar trebui să, să fie. Convergența nu funcționează, trebuie să fim sinceri să o spunem. Domnule Lopez, um, nu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Nu am ieșit niciodată din criză, suntem în continuare în criză. Cum vine un, o mică problemă, dacă, de exemplu, crește prețul petrolului, vom avea din nou enorme probleme. Dar uh, problemele nu sunt numai în prețul petrolului, sunt uh, din cauza monedei euro. Euro este o construcție greșită. Un teritoriu cu economii atât de diferite, cu structuri economice atât de diferite precum zona euro, nu trebuie să um, um, deci Uh, nu trebuie să ne facem uh, iluzii că putem să salvăm zona euro uh, prin convergență. În orice caz, uh, voi participa constructiv la discuții și voi depune amendamente. Mulțumesc, nu văd pe nimeni în numele ALDE. Reprezentanta GUE, vă rog. Doamna Cuneva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere privind ocuparea în zona euro. Astăzi, dragi colegi, mă bucur că facem progrese în lupta împotriva șomajului în Europa. Să încercăm să acționăm în mod mai dinamic, mai îndrăzneț. Pentru că e vorba de o problemă importantă, nu numai pentru demnitatea lucrătorilor, ci și pentru întreaga economie europeană. Toată lumea recunoaște că ocuparea contribuie la creșterea economică. În uh, noiembrie anul trecut, uh, Domnul Moscovici, uh, responsabil de finanțe, ne-a spus că se pot face derogări de la regulile cele mai stricte ale pactului de stabilitate datorită clauzei de flexibilitate la care uh, au făcut deja apel țări precum Spania. Ce prevede această clauză? Uh, Uh, și anume cheltuielile prevăzute pentru ocupare ar urma să fie excluse din cheltuielile din pactul de stabilitate dacă impactul lor este pozitiv pentru economia statului membru. De altfel, doamna Tyson, responsabilă pentru ocupare, a răspuns la o întrebare adresată de 26 de deputați europeni, o bună parte din această comisie, și dumnea ei a răspuns uh, același lucru. Ce am vrut noi să știm de la doamna Tyson? Am uh, întrebat-o dacă din pactul de stabilitate se pot uh, elimina programele de sprijin pentru șomeri. Și doamna Tyson a răspuns zicând că da, cum, dacă există un acord între un stat membru și comisie, se poate avea în vedere, în cazul unor reforme, acest lucru, în cazul unor uh, reforme structurale, inclusiv pe piața muncii. Vă invităm, deci, să examinați cu mare atenție chestiunea interacțiunii între ocupare și economia statelor membre. Am formulat o propunere prin intermediul grupului meu, GUENGEL. Am solicitat uh, coordonatorilor um, să cerem Parlamentului European să se facă un studiu din acest punct de vedere. În orice caz, uh, în acest sens aș vrea să fac unele propuneri. și sper că ceilalți colegi uh, mă vor sprijini în acest sens. Însă cum avem, da, cum vorbim despre matematică, aș vrea să-l citesc pe uh, Albert Einstein. El a spus, lumea este periculoasă, nu numai din cauza celor răi, dar și din cauza celor care stau pe margine și se uită fără să reacționeze. Dragi colegi, vă solicit să nu stăm cu brațele încrucișate și să nu fim complici la uh, o acțiune mediocră și insuficientă. Mulțumesc, spune președintele, nimeni din partea FDD, nimeni din partea Verzilor sau uh, ENF. Uh, reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul? Je suppose que non. Euh, et donc, je rends la parole alors à Monsieur Lankedey. Thank you very much. Thank you very much to the, uh, the rapporteur, Mr. Head. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentarii și pentru proiectul de raport. Sunt uh, multe provocări la care trebuie să găsim un răspuns împreună. Promovarea rezilienței, creșterii, um, competențelor și așa mai departe. Sperăm că noi, din partea noastră, putem ajuta oferind um, informații, date um, potrivite, indicatori și cercetarea de care este nevoie cred că la comisie asta este văzut ca o provocare comună. Încercăm să facem asta cu anunțarea semestrului european și cu inclu includerea pilonului uh, social în acest pachet. Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește mm, calendarul, termenul pentru amendamente este 30 august. Subliniez și este important de știut că amendamentele Uh, se depun numai în engleză, din uh, motive de calendar. Pe 24 se vor, prezenta, uh, se vor discuta amendamentele, adoptarea la Ample 8-9 octombrie și votul în plen octombrie 2. Vă mulțumesc foarte mult, suntem... Am terminat puțin mai devreme. Vă propun să facem o pauză de jumătate de oră, pentru că la ora 11 va veni doamna ministru Artinger Klein. Uh, pentru a ne face prezentarea din partea președinției. Vă mulțumesc!

friends and members, well... Bun, dragi colegi, bun venit la continuarea ședinței noastre de la Comisia pentru Ocupare. Salutăm acum prezența ministrului austriac, doamna Hartinger Klein, care este ministru federal pentru uh, muncă, afaceri sociale, sănătate și protecția consumatorilor, aproape aceleași, um, aceleași competențe pe care le avem și noi în comisia noastră. am um, am mai întâlnit-o pe dumneavoastră acum câteva luni, însă acum, iată, vine noua sa calitate și ne bucurăm să o avem printre noi. Îi dau deja cuvântul să ne prezinte ce vrea să realizeze, dacă așteptările sunt uh, Uh, ridicate și care este planul. Aveți cuvânt. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Madame Ulfskog, äh, sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments. Doamnă președinte, doamnă Ulfskog, stimați membri ai Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, um, aș dori, doamnelor și domnilor, aș dori să, încep, de asem- să mulțumesc de la bun început și interpreților. Este o bucurie și o onoare să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta prioritățile și programul prezidenției austriece în domeniul um, ocupării și domeniul social. Austria preia uh, președinția la finalul legislaturii Parlamentului European. După cum știți, ne aflăm în fața unor mari provocări și suntem conștienți de așteptările crescute la adresa noastră, dar și de responsabilitățile noastre. Um, actualitatea uh, în Uniunea Europeană este um, caracterizată de negocierile pentru Brexit, dar și uh, pentru cadrul financiar multianual după 2020. Un uh, subiect important și actual este și migrația. Un element esențial, un fundament al democrației este siguranța socială. Tocmai de aceea doresc să vă prezint accentele și centrele de greutate ale președinției austriace în acest sens. Parlamentul European, în cadrul instituțiilor europene, are un rol uh, special, și anume reprezentarea cetățenilor în Uniunea Europeană. O strânsă și constructivă cooperare cu dumneavoastră este foarte importantă pentru mine pentru următoarele șase luni. Negocierile pentru diferitele dosare de care vă ocupați au arătat cât de importantă este colaborarea între instituții. Dați-mi voie să mă refer, de exemplu, la directiva privind detașarea. S-a ajuns împreună la un uh, rezultat bun care asigură uh, salarizare uh, justă și condiții de concurență similare în Uniunea Europeană. Președinția austriacă va fi sub motoul O Europa ce protejează. O Europa ce protejează uh, înseamnă însă și o, o Europa ce este utilă tuturor. Condiții de lucru mm, juste pentru toată lumea și o bună funcționare a pieței unice um, dar și a mobilității uh, este importantă, la fel ca și uh, protecția socială, sănătatea și uh, siguranța la locul de muncă. Acest lucru este esențial, mai ales pentru noile tipuri de lucru aduse cu sine de era digitală. Ne-am stabilit ca obiectiv să continuăm și să ducem uh, mai departe munca începută. Dorim să mulțumim președinției Bulgariei și în special ministrului Petkov. Urmând uh, tradiția austriacă, vom um, încerca să fim cei care construiesc punți și care intermediază în mod onest, uh, cu obiectivul de a contribui la unitatea Europei. Dorim să continuăm negocierile la dosarele rămase neînchise, um, și să uh, obținem uh, închiderea anumitor dosare sau să le predăm mai departe către președinția română. Suntem uh, conștienți că este o țintă ambițioasă mm, să încercăm să încheiem negocierile la dosarele din această legislatură și ne bazăm pe cooperarea noastră constructivă. Acum câte ceva în ceea ce privește dosarele pe rol. Consiliul din iunie a făcut progrese la unele dosare centrale. Președinția noastră Um, va putea începe cu negocierile de trialog privind regulamentul privind socia securitatea socială 883, de îndată ce va exista poziția Parlamentului. De asemenea, echilibrul între viața privată și profesională sunt în, este în continuare o componentă cheie a politicii de, sociale și de ocupare. În iunie, Consiliul s-a arătat dispus uh, să facă compromisuri și a subliniat astfel cât de important este să se faciliteze uh, Uh, atingerea acestui obiectiv, acestui uh, echilibru între viața privată și cea profesională. Vom începe cât se poate de repede negocierile de trialog privind uh, directiva privind echilibru între viața privată și cea profesională pentru părinți și îngrijitori. De asemenea, în iunie, Consiliul a putut cădea de acord asupra unei poziții comune privind directiva uh, unor condiții de, uh, referitoare la condiții de lucru transparente și previzibile. Noile tipuri de lucru, precum um, lucrul um, fiind angajat de o platformă și uh, contractele cu zero, oro, zero ore garantate, uh, creează situații precare și găsirea unei soluții va face parte din sarcinile acestui trialog. Europa utilă se bazează pe un acces uh, echilibrat la protecția socială. Austria va continua negocierile privind um, recomandarea Consiliului privind accesul la uh, protecția socială și va aborda astfel una dintre provocările principale ale digitalizării. Este un act normativ um, care este important, a cărei importanță Um, o recunosc atât Parlamentul, Consiliul, cât și uh, Comisia și acesta face parte din uh, pilonul social. De asemenea, uh, modificarea uh, procedurilor de lucru și structurilor uh, de ocupare duc la um, și în, toate acestea duc la riscuri pentru sănătate pentru lucrători. Um, cancerul este una dintre, una dintre cauzele principale uh, de decese în Uniunea Europeană uh, cauzate um, deci, um, ca boală profesională. Obiectivul nostru este uh, și se, se negocia, negocierile privind modificarea directivei privind substanțele carcinogene este o prioritate pentru noi. Uh, pentru obiectivul nostru este să uh, reușim să să încheiem uh, negocierile cu Parlamentul, cu Parlamentul și în cadrul Consiliului pentru a oferi protecție lucrătorilor. De asemenea, ne, foarte importante pentru noi sunt bunele practici în lupta împotriva cancerului. Vom, uh, vom ca membrii fondatori ai uh, foii de parcurs de la Amsterdam la Viena, vom organiza o conferință la Viena pe acest uh, subiect. De asemenea, trebuie să continuăm negocierile privind o uh, autoritate de a muncii europeană. Președinția noastră Um, consideră că um, tratamentul legal și incluziunea persoanelor cu dizabilități uh, este esențială. Eliminarea um, barierelor este foarte importantă pentru persoanele cu dizabilități. Vom continua cu negocierile de trialog începute sub uh, președinția bulgară și vom încerca să încheiem acest dosar. De asemenea, vom organiza o conferință a ombudsmanilor europeni uh, pentru persoane cu dizabilități odată cu propunerea privind uh, cadrul financiar uh, multianual și crearea legăturii între programele specifice în funcție de sector, cu semestrul european, cu recomandările specifice pentru fiecare țară și principiile pentru pilonul social, Comisia Europeană a deschis o nouă cale. În legătură cu negocierile privind noul CFM, noul program ESF Plus este uh, foarte, de foarte mare interes pentru uh, formula noastră de Consiliu. Vom include de aceea uh, Consiliul aferent în mod adecvat. Fondul European pentru Adaptare la Globalizare este un alt instrument important. Vom continua Vom începe cu negocierile în um, grupul de lucru de la um, Consiliu privind uh, afaceri sociale în iulie. Va fi esențial ca acest fond să rămână un instrument flexibil și povara administrativă să fie redusă. În cadrul prevăzut de semestrul european vom uh, participa la Consiliul participa la Consiliul BESCO um, în Consiliul EBSCO în decembrie, cu pachetul de toamnă. Agențiile UE care um, trebuie să funcționeze bine și asta este important pentru noi toți. Obiectivul Austriei este să se continue să se încheie negocierile de trilog privind regulamentul privind agențiile UE, OSHA, Eurofound și CDFOP. Dați-mi voi acum să trec la domeniul informal. Aici, uh, președinția austriacă se va alătura, uh, va continua munca președinției bulgare și se va concentra asupra uh, următoarelor elemente. Oportunitățile aduse de digitalizare, în special și pentru persoanele cu dizabilități, protecția socială, mai ales pentru noile forme de lucru și de ocupare și efectele de ocupare în urma digitalizării, deci calitatea locului de muncă conferința informală pentru ministrii de ocupare și politică sociale um, din 19 și 20 iulie 2018 la Viena se va ocupa de creșterea rapoartelor de muncă atipice în cadrul digitalizării și cu, cu fenomenul uh, lucrului uh, pe baza unei platforme digitale. Vom uh, discuta dacă protecția socială și dreptul muncii sunt um, adaptate la aceste noi tipuri de muncă și care sunt bunele practici în Uniunea Europeană. De asemenea, vom discuta despre modul în care roboții schimbă viața de lucru uh, de zi cu zi a um, cetățenilor europeni. De asemenea, vom discuta despre avantajele noilor tehnologii, dar și eventuale riscuri și vom avea o mică expoziție în care vom arăta exemple de noi tehnologii. M-aș bucura foarte mult dacă președinția uh, Comisiei pentru Ocupare uh, ar, va, ar da um, curs invitației noastre la reuni- pentru a veni la Viena la reuniunea uh, informală. Pe 19 septembrie 2018 vom avea o conferință de, de nivel înalt pri, cu privire la digitalizare și uh, lucrul 4.0 la care sunteți uh, invitați atât dumneavoastră cât și partenerii sociali. Stimați deputați, stimate deputate, uh, aștept cu nerăbdare provocările uh, și munca și colaborarea um, cu Parlamentul European pentru a doua parte a anului 2018. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim, doamnă ministru Hartinger-Klein. Uh, Trecem de direct la coordonatori sau cei care îi înlocuiesc. Începem cu Heinz Wecker, care este un membru austriac al acestei comisii și membru al PP. Danke, Frau Vorsitzende danke meinem Koordinator, dass er mir stellvertretenden Koordinator das Wort gibt, äh, anlässlich des für mich sehr erfreulichen. Mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, aș dori să îi urez bun venit uh, ministrei mele pentru ocupare în uh, comisia noastră. Ne bucură că ne poate prezenta prioritățile președinției Austriei. Președinția proaspăt lansată vine cu mari așteptări și pentru că este ultima președinție completă înainte de alegerile din mai anul viitor. Ați vorbit despre motoul președinției, o Europa ce protejează, iar acest obiectiv al securității a fost uh, menționat din fericire uh, și uh, în includerea dimensiunii sociale. un accent asupra persoanelor cu dizabilități. Salut acest lucru. Și, bineînțeles, același lucru este valabil pentru provocările ce vin cu era digitală. Mă bucur că președinția uh, le acordă prioritate. Există provocări uh, și, într-adevăr, amenințări uh, aduse de această digitalizare, dar se poate îmbunătăți și calitatea vieții oamenilor și asta înseamnă că este și o oportunitate. Nu trebuie să uităm asta. Doresc să vă adresez o întrebare uh, destul de actuală uh, care a suscitat uh, multe discuții în această comisie. Lucrăm în momentul de față la um, acest dosar al um, condițiilor de lucru transparente și previzibile. Și doresc să vă întreb următorul lucru. Care este poziția președinției uh, austriece față de protecția lucrătorilor uh, precari vizați de această directivă? Vă mulțumesc! Thank you. We'll go <clears throat> straight to the... Mulțumesc! Trecem la ceilalți coordonatori. Vă rog să vă încadrați în două minute. Doamna Iungherius de la SNT. O să încerc cât uh, pot. Mulțumesc pentru că ați venit aici. Deja ne-am întâlnit la Viena și când am pregătit această ședință, m-am uitat cu atenție pe programul uh, președinției austriece pentru că am vrut să văd ce figurează pe hârtie. Și când am citit uh, programul, am văzut că multele dintre programele sociale uh, existente sunt menționate în acesta și sper că veți putea să încheiați cu succes toate aceste tematici. Mărturisesc că am fost uh, un pic surprinsă de faptul că există un subiect esențial care lipește, și anume Autoritatea Europeană pentru Muncă. Însă mă bucur că ați menționat-o în uh, prezentarea dumneavoastră, pentru că eu consider că este în interesul nostru comun să avem un uh, teren echitabil de activitate pentru companii și să asigurăm condiții corespunzătoare pentru uh, lucrători. Așa că am înțeles greșit faptul că lipsea din uh, documentul scris propunerea aceasta privind autoritatea europeană. Am crezut că e vorba de o lipsă de interes din partea președinției austriece față de acest subiect și mă bucur să aud că vreți să-l promovați acum. Și, de asemenea, sper ca după președinția uh, austriacă să avem o autoritate care să aibă capacitatea de a acționa. Și am o întrebare legat de ce a spus și uh, domnul Becker mai devreme cu privire la condițiile transparente și previzibile pentru muncă. Pentru că acest lucru deja uh, s-a ajuns la o poziție comună, la o abordare generală la Consiliul din iunie. Din aceasta se exclud uh, lucrătorii cei mai vulnerabili, cu zero ore sau cu puține ore în contracte în uh, abordarea generală, aceștia sunt în afară domeniului de aplicare al noii directive. Din punctul nostru de vedere, noi dorim să propunem o interzicere a contractelor cu zero ore în Europa și vreau să știu care este opinia dumneavoastră. Veți fi dispuși și capabili să gestionați trialogurile în direcția care trebuie? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McIntyre de la ECR. Aș dori să să o asult pe doamna ministru la comisia noastră. Vă mulțumesc că întrețineți acest schimb de opinii cu noi. Dacă mă uit la prioritățile președinției, vedem o listă lungă de priorități importante care se reflectă în mare parte în activitatea comisiei noastre, condiții transparente și previzibile de lucru, echilibru între viața privată și um, profesională, actul privind accesibilitatea, autoritatea europeană pentru uh, Um, muncă, uh, substanțele cancerigene. Am o întrebare. În interesul unei legislații bune, care să fie ușor de aplicat, este înțelept ca colegiuitorii să promoveze atâtea propuneri legislative ambițioase pe măsură ce ne aportăm, ne apropiem de uh, sfârșitul mandatelor atât al Comisiei cât și al Parlamentului. Eu am o Um, îngrijorare legată că colegiuitorii, cu toate bunele intenții, să ajungă să uh, promoveze legislația așa, de dragul de a ajunge la un acord până la finele acestui mandat parlamentar considerați că nu cumva ar trebui să facem mai puține lucruri, dar într-un mod mai eficient și mai eficace? Și a doua mea întrebare se referă la uh, pilonul uh, european al drepturilor sociale. Așa cum s-a convenit, um, acesta a adus la multe dintre propunerile legislative la care lucrăm în prezent în această comisie, cum ar fi Autoritatea Europeană pentru Muncă și directiva uh, privind uh, condițiile de muncă previzibile și transparente. Dar având în vedere că este vorba doar de o proclamare politică, se pare că aceasta devine ceva mai mult. Și dacă ne uităm la trimiterile um, foarte frecvente la drepturi în propunerile legislative recente, se implică că acest pilon ar avea avea un caracter obligatoriu și că ar um, înființa, ar crea uh, el însuși aceste drepturi și uh, acestor drepturi le corespund și niște obligații. Aș fi foarte interesată să aflu părerea dumneavoastră în acest sens. Dau acum cuvântul uh, domnului Calve Chambon de la grupul ALDE. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă um, Uh, ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit uh, să discutăm și vă mulțumesc foarte mult pentru energia de care dați dovadă. În câteva cuvinte vă pot spune, fără să intru în detalii sau în aspecte foarte concrete, dar domeniul dumneavoastră va avea un uh, rol esențial în dezvoltarea politicilor europene în uh, partea care rămâne din mandatul uh, acestui Parlament, din motive bine întemeiate, pentru că dumneavoastră uh, veniți aici într-un moment în care agenda socială, așa cum spunea și doamna McIntyre, capătă o relevanță foarte mare, inclusiv pe parte cantitativă, pentru că societatea și Parlamentul cer ca pilonul social sau drepturile sociale care au fost stabilite la Gothenburg să fie trans, transpuse concret în măsuri care să ajute pe cetățenii europeni. Apoi, agenda socială a căpătat un volum foarte mare, o importanță foarte mare în um, um, ultimii ani. În alte vremuri au fost finanțele și așa mai departe și rolul acesteia va fi esențial. Al doilea motiv este acela că e un an electoral și este un subiect deosebit de sensibil. Asta pentru toți, cu caracter transversal. Cu toții vrem să avem rezultate concrete pe care să le arătăm cetățenilor pe chestiunile care îi preocupă cel mai mult uh, muncă și afaceri sociale. Așa că dumneavoastră va trebui să țineți cont de faptul că noi vrem cu toții ca anumite acte normative cheie să fie aprobate în mandatul acesta înaintea viitorului. Așa că va trebui să facem o selecție, o prioritizare. Și nu mai vorbesc de alte uh, dosare, dar eu sunt coordonator la partea de uh, transparență și a condițiilor de muncă și mă ocup și de agenții, Eurofound și așa mai departe. Bineînțeles, nu e aceeași importanță, așa că haideți să ne concentrăm foarte mult pe autoritatea de muncă, pe condițiile de muncă, pe coordonarea securității sociale și pe echilibru între viața privată și profesională. Dacă ne ies astea, atunci uh, Europa ne va mulțumi. Thank you for that. Vă mulțumesc, domnule Calve Șambon. E cineva de la GUE care să ia cuvântul? Nu. Atunci, uh, Monica Vana de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă ministru, la Comisia pentru Ocupare. Ieri am avut uh, o, o, uh, oportunitatea de a discuta cu colega Bogner uh, Strauss um, la Comisia FAM și um, um, și acolo s-a pus accentul pe accentele sociale. Ați vorbit despre o Europa ce protejează Mă bucur că ne-ați dat mai multe detalii decât uh, programul propriu-zis al președinției. Sunt numai uh, două pagini acolo pentru ocupare, uh, ceea ce m-a dezamăgit oarecum. În dezbaterea publică Uh, în ceea ce privește Europa ce protejează, s-a pus accentul pe migrație, pe protecția frontierelor externe și prea puțin pe protecția socială, uh, pe protejarea climei, uh, crearea de, locuri de muncă în domeniul schimbării climatice. Aceste elemente sunt subreprezentate în timpul în programul președinției. Și întrebarea mea este cum doriți ca, dumneavoastră ca ministru să schimbați uh, acest lucru? Ați vorbit și despre o Europa ce e utilă, ce ajută. Cum doriți să participați la asta și să contribuiți la asta? O a doua întrebare. Um, intermediarul onest, um, ce, partea care construiește punți. Cum doriți să jucați acest rol atunci când în Austria este atacat statul social și există un program de eliminare a prevederilor sociale cum n-a existat niciodată? Uh, se reduc o serie întreagă de ajutoare uh, acordate, se crește ziua de lucru la 12 ore. Uh, sunt o serie întreagă de măsuri ce au și o dimensiune uh, europeană. Este un atac direct asupra dreptului european, asupra drepturilor lucrătorilor. Vicecancelarul Strache pune sub semnul întrebării și mobilitatea lucrătorilor, un drept fundamental al lucrătorilor în Europa și uh, Uh, în ceea ce privește, de exemplu, indexarea ajutorului pentru familii, sunt afectate în mod uh, special femeile. Uh, deci sunt afectați cei mai vulnerabili. Cum credeți că puteți juca acest rol al intermediarului onest în aceste condiții? Cred că guvernul dumneavoastră nu face ceea ce spuneați dumneavoastră că doriți să faceți în timpul președinției. Încă o întrebare. În comisia aceasta, dar și uh, pentru noi verzii a fost întotdeauna important la fondurile structurale uh, să există un parteneriat cu organizația, organizația ale societății civile, autorități locale. Uh, cum intenționați să implicați societatea civilă, partenerii sociali și actorii locali și regionali în gândirea ESF Plus? Care este calendarul prevăzut pentru SF Plus? Și încă o întrebare importantă. Un subiect important în domeniul politicii sociale este cadrul financiar multianual. Este regretabil că uh, colegul dumneavoastră, domnul Löger, uh, nu vine la Comisia pentru Buget uh, în, a, în această săptămână, spre osebire de toți ceilalți uh, miniștri ce vor veni în um, comisiile uh, corespondente, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Un subiect esențial în domeniul social este fondul de uh, coeziune, politica de coeziune în general, dar fondul uh, european care va fi redus cu 45% și asta afectează, bineînțeles, statele și regiunile cele mai săra- sărace. În în același timp, însă, se crește enorm bugetul în domeniul migrației și apărării. Dumneavoastră, ca ministru pentru afaceri sociale, considerați că este corect să se facă acest transfer de la politica, de, politica socială către politica de apărare? Creșterea a fost de aproximativ 300%. Uh, cum va lupta președinția pentru consolidarea Europei Sociale? Mulțumesc! de nu este reprezentant astăzi uh, aici. Îi dau cuvântul uh, domnului Dominic Martin de la ANF. Vă mulțumesc, domnul președinte. Doamnă ministru, bun venit! Bun venit noi președinții austriece. Suntem foarte încântați să vă primim la Parlamentul European ca să ne prezentați prioritățile dumneavoastră. Doamnă ministru, voi fi succint, vă voi adresa două întrebări din, de la 1 uh, iulie anul acesta, deci acum 10 zile, ca urmare a unui referendum, referendum care s-a desfășurat în 2014, Elveția a hotărât să impună o nouă obligație pentru întreprinderi și anume să rezerve locurile vacante pentru cetățeni elvețieni. Aceștia să aibă prioritate. Întrebarea. Vă gândiți să organizați dispoziții asemănătoare în Austria și în țările Uniunii Europene, deci, concret, pentru locurile de muncă din Europa să primeze europenii. Comisia, în sensul acesta, ar trebui să colecteze informații în rândul statelor membre cu privire la numărul anual de uh, Um, posturi care sunt rezervate cetățenilor europeni care nu au loc de muncă, posturi care anterior um, erau ocupate de cetățeni din state terțe. O altă întrebare referitor la controlul frontierelor. Am înțeles în Parlamentul acesta că în Germania doar 10-15% la 100 din uh, migranții ajunși în 2015 uh, lucrează și o mare parte din aceștia uh, fac asta cu în jumătate de normă sau cu fracțiune de normă, deși cheltuielile pentru a-i primi au fost enorme. În Franța, noi ne-am confruntat cu niște atacuri teroriste îngrozitoare. Ca să răspundem acestor două problematici, Considerați că trebuie să consolidăm controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene și de asemenea, la frontiera între statele membre, de exemplu, Austria. Către că, în care opțiune veți îndrepta lucrările Consiliului și ale mm, Comisiei ca răspuns la aceste două întrebări? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aveți acum așadar multe întrebări și pot să vă spun că mai sunt încă nouă membri care vor să vă adreseze întrebări. Deci, dacă se poate, Vă rugăm să fiți, uh, fiți foarte succintă. Dați-ne totuși răspunsurile. Dacă puteți să le faceți pe amândouă. Mulțumesc. Äh, Doamnă președintă, stimați deputați, mulțumesc foarte mult. Voi face un efort să răspund la toate întrebările. Au fost foarte multe. Am să vă rog să aveți înțelegere în cazul în care nu reușesc. Încep uh, cu dumneavoastră, domnule Becker, vă mulțumesc foarte mult pentru introducere și pentru amabilitatea dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru uh, întrebarea privind protecția lucrătorilor precari. Protecția, după cum vă puteți închipui, este importantă pentru mine. Condițiile de lucru pentru noile tipuri de uh, lucru, um, um, contractele cu zero ore garantate, de exemplu, trebuie să fie uh, îmbunătățite. În Austria, de exemplu, uh, acest tip de contract este interzis, însă întotdeauna se poate mai bine și când avem de-a face cu noi uh, Uh, forme de lucru este nevoie de acest mai bine. Suntem conștienți de provocările aduse de digitalizare și vom organiza în septembrie o mare conferință privind digitalizarea muncii. La a doua întrebare din partea doamnei Iongerius, în ceea ce privește Autoritatea Europeană a Muncii, Doamnă deputat, suntem la începutul procedurii, deci multe lucruri au rămas, sunt în continuare deschise. Obiectivul este, obiectivul președinției este să facem progrese uh, în negocieri, însă trebuie să putem găsi un răspuns la reținerile și îndoielile statelor membre. Președinția austriacă um, dorește un mai bun flux de informații privind situațiile transfrontaliere și o mai bună aplicare a dreptului european în statele membre. Eu personal uh, voi uh, face mari eforturi în acest uh, sens pentru a obține progrese. Doamnei McIntyre, În timpul președinției, mi se pare că importantă este calitatea și nu cantitatea. Dar, bineînțeles, este o provocare pentru noi toți, mai ales uh, să reușim să încheiem cât mai multe dosare înainte de uh, alegeri. În ceea ce privește pilonul social european și aplicarea și implementarea acestuia, președinția uh, austriacă coopereze, Um, dorește să pună accentul pe pilonul social, dar și directive europene privind condițiile de lucru, crearea unei agenții de lucru, recomandările privind accesul la protecția socială. Vom uh, lucra la toate aceste dosare, după cum am menționat. De asemenea, acest pilon este văzut ca un fel de, pil- de busolă în cadrul semestrului european. La um, Consiliul din septembrie ne vom ocupa de raportul anual de creștere. De asemenea, vom uh, încheia lucrările împreună cu uh, orientările privind uh, ocuparea pentru a ne adapta la pilonul social. În ceea ce privește finanțarea, negocierile pentru următorul CFM sunt esențiale. În acest context, noul program ESF Plus este cât se poate de important uh, pentru conformația noastră a Consiliului. Sperăm că vom uh, putea avea rezultate uh, cât de curând în urma negocierilor la care să ajungem împreună cu Parlamentul European. Domnului Chambon, și aici această idee că mm, prioritatea are calitatea față de cantitate. Dorim să ajungem la rezultate înainte de alegerile europene, trebuie stabilite prioritățile potrivite. În ceea ce privește pilonul social, cred că am uh, spus deja suficient despre asta. Doamne Ivana, mi-ați adresat o serie întreagă de întrebări. Am să încerc să răspund la fiecare dintre ele programul președinției conține toate pro- toate domeniile, de aceea nu s-a putut intra foarte mult în detalii. Elementele principale sunt, bineînțeles, Europa socială, echilibru între viața privată și profesională, digitalizarea cu provocările sale, iar uh, la întrebările de ordin național am să vă rog să uh, mă înțelegeți că nu vă dau uh, un răspuns uh, la acestea pentru că nu sunt uh, aici pentru asta, ci pentru a fi un intermediar onest. Și da, într-adevăr încercăm să facem parte din cele 28 de state membre. În ceea ce privește CFM și SF+. aici Consiliul pentru Afaceri Generale va negocia deci nu putem anticipa ce se va întâmpla acolo, mai ales în ceea ce privește aspectele financiare. Din experiențele de până acum, este clar că anumite elemente vor trebui să fie decise de șefii de stat și de guvern. De exemplu, sumele, criteriile de, uh, de distribuție, calendarul și pro, um, ponderea programelor. Vom ține cont de asta când uh, vom avea pozițiile și când vom pregăti pozițiile Consiliului pe diferite dosare. Colegul ce se ocupă de Consiliul pentru Afaceri Generale va, se va întâlni cu reprezentanții Parlamentului European înainte de fiecare reuniune a acestui Consiliu. Președintele Tajani va uh, avea și dumnealui uh, oportunitatea de a discuta direct cu șefii de stat și de guvern la Consiliu vom respecta și uh, deciziile luate la ultima reuniune a Consiliului. Președinția va ține cont uh, de toate acestea când vom lucra la programul nostru de lucru și la obiectivele noastre. Încă o dată, în ceea ce privește ESF Plus și uh, noile uh, organisme, uh, prin faptul că ESF devine parte a fondurilor structurale, uh, Um, intervin aici noi provocări. Um, eu am să cooperez cât se poate de bine cu Ministerul pentru Sustenabilitate și vom face schimb de informații. În ceea ce privește conținutul, tematica va fi abordată la reuniunea informală din iulie privind uh, tranziția digitală uh, și voi uh, și vor exista cu siguranță actualizări în ceea ce privește evoluția lucrurilor privind SF Plus cât se poate de des. Domnului Martin, e vorba despre locuri de muncă în Europa, Europa penii pe locul întâi, în principiu cetățenii UE pe baza libertăților fundamentale din Uniunea Europeană, mai ales libera circulație a persoanelor, au prioritate față de persoanele din state terțe uh, când uh, e vorba de locuri de muncă în uh, Europa. Deci principiul pe care l-ați menționat este deja valabil. Imigrația persoanelor din state terțe și accesul pe piața muncii a unor persoane din state terțe este reglementat de prevederile privind cardul albastru Luni, împreună cu uh, colegii mei, uh, vom aborda uh, acest subiect. Însă nu există niciun dosar din partea sau vreo propunere din partea Comisiei care ar urma să fie discutat în timpul președinției. În ceea ce privește refugiații și piața muncii, negocierile privind reforma sistemului european de azil uh, Uh, vor continua sub președinția austriacă în ceea ce privește aceste negocieri. Nu pot decât să uh, uh, fac referire la aceeași uh, reuniune ce va avea loc împreună cu colegul Kikel uh, luni. și chiar și cei mai puțin uh, calificați dintre refugiați au șansa Um, de acces la piața de muncă, pentru că este nevoie de astfel de persoane mai puțin calificate pe piață. Trebuie să continuăm cu aceste dosare pentru a um, elimina povara asupra bugetelor sociale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you, Minister Hartinger Klein. Then we... Mulțumesc, doamnă ministru. Trecem la următoarea rundă de întrebări pentru dumneavoastră. Începem cu Evelyn Regner, care este și ei uh, din Austria. Mulțumesc, doamnă ministru. Lucrurile importante la nivel, trebuie uh, abordate la nivel european, cele mai puțin importante la nivel național. Asta este deviza mm, președinției austriece. Locurile de muncă, siguranța locului de muncă sunt elemente esențiale pentru uh, întreaga Uniune Europeană. Până acum, uh, um, Austria poate să fie mândră uh, de președințiile sale. La prima sa președinție, Austria a contribuit um, la aducerea la nivel european a acestui uh, subiect a locurilor de muncă. În ceea ce privește cele spuse noastră, privind Agenția de Muncă Europeană, um, am senzația că uh, nu v-ați asumat niciun angajament, pentru că în, compar cu ceea ce s-a spus în Parlamentul uh, austriac. S-a vorbit despre faptul că nu ar exista o, o o valoare adăugată acestei agenții, ar, fa- ar fi numai o, um, o povară birocratică suplimentară. Um, însă, um, asta am vrea să știm. Austria va pune accentul pe această agenție, fiind, având în vedere că este uh, un loc în care are loc acest dumping social și salarial. Uh, apoi, uh, echilibrul între viața privată și profesională este, iată, uh, ceva ce îi și protejează, dar le este și util cetățenilor. Sunt lucruri de care pot profita cetățenii europeni. Vedem de multe ori semne că se dorește ca aceste lucruri să fie rezolvate la nivel național. Ce părere aveți aici despre dimensiunea europeană? Ar putea interveni aici o mare valoare adăugată europeană pe care cetățenii ar, ar înțelege-o. Al treilea subiect, gold plating, suprareglementarea. Ceea ce se vorbește la nivel european nu se potrivește nimic, deloc cu ce se întâmplă în Austria. S-a vorbit deja despre uh, ziua de 12 ore, 60 de ore pe săptămână. În Austria, Uh, eliminarea masivă a prevederilor sociale și, pe de altă parte, încercăm să creăm standarde minime care să uh, le per permită tuturor uh, să ridice nivelul, astfel încât toată lumea să aibă um, standarde mai bune. Cum se potrivesc cele două? Pentru că mai sunt o serie întreagă de subiecte care afectează dreptul muncii și noi nu vrem ca standardele să fie scăzute. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Mr. Pirinski. Mulțumesc, domnul Pirinski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru răspunsurile la întrebări. Aș dori să revin la Autoritatea Europeană a Muncii, fiindcă sunt convins că vă dați seama că în Europa, în prezent, Principala provocare este ca fiecare cetățean european să beneficieze de un loc decent de muncă. E o provocare fundamentală care, uh, pe care o are înainte politica socială europeană. Prin urmare, pilonul drepturilor sociale al Uniunii Europene prevede accesul la piața muncii, protecție socială și condiții echitabile de, la locul de muncă, care reprezintă trei condiții fundamentale pe care uh, le aveți înainte ca provocări în acest uh, mandat. Parlamentul European se așteaptă să joace un rol deosebit de important și Euro- Autoritatea Europeană a Muncii va juca un rol deosebit de important pe lângă cel pe care îl joacă autoritățile naționale. Dar, doamnă ministru, vă dați seama că avem înainte o fraudă socială drastică, la fel exploatare, discriminare în domeniul acesta al muncii. Sunt o mulțime de forme de încălcare, ale drept, a încălcare a drepturilor, nu doar de, din domeniul muncii, drepturilor muncii, îmi cer scuze, ci ale drepturilor fundamentale. O chestie care ține, ar trebui să țină de FRA, de Agenția Europeană a drepturilor fundamentale, pentru că în întreaga Uniune Europeană se înregistrează astfel de forme de exploatare prin muncă. Deci, va trebui să contribuiți prin, să, să aveți o contribuție la crearea unor condiții de mobilitate echitabile. Și mai am o întrebare, doamnă ministru, care se referă la indexarea, indexarea alocațiilor pentru copii. Este un lucru pe marginea căruia guvernul austriac insistă în continuare să se ia o decizie, chiar dacă Comisia nu are în vedere acest lucru. La fel, uh, președințiile anterioare, președinția bulgară, n-a inclus uh, acest lucru printre obiectivele sale. Totuși, dumneavoastră, spuneți că politicile locale sau naționale n-ar trebui să influențeze președinția pe care o dețineți dumneavoastră a Consiliului Afacerilor Sociale. Consiliul EBSCO. Puteți să ne asigurați că acest subiect nu se va afla pe agenda președinției austriece? Mulțumesc. Mulțumesc domnului Pirinski, Maria Arena. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. Mă voi referi doar la problemele care țin de echilibrul între viața privată și viața profesională. Îmi face plăcere să constat că această temă se află printre prioritățile dumneavoastră. Trebuie să ne reamintim că uh, în uh, timpul președinției bulgare, până la urmă s-a ajuns în extremis la un mandat de negociere. Să sperăm că sub președinția austriacă se va ajunge și la încheierea acestui dosar, la o soluție cu, o propun- cu cursul dat propunerii Comisiei Europene. Pentru că dacă Comisia propune reconcilierea vieții private cu viața profesională, extrem de importantă tema aceasta în Uniunea Europeană în prezent, tot Comisia spune că această împăcare între cele două, uh, între viața profesională și viața uh, personală, nu înseamnă că uh, va trebui să se treacă, să se opereze discriminări împotriva femeilor în ocupare, salarii și pensii. Deci această reconciliere în acest sens trebuie să meargă. V-aș întreba așadar, susțineți modelul prezentat de comisie de doamna Tyson pentru a se reconcilia viața personală cu viața profesională în condițiile lipsei de discriminare împotriva bărbaților sau femeilor, în prezent 87% din concediul parental se ia de către femei și nu de către bărbați. Care este modelul pe care îl susțineți dumneavoastră? Acest model propus de comisie sau vă întreb în calitate de președinte al uh, EPSCO, nu de reprezentant al guvernului austriac? susțineți cumva modelul care în prezent conduce la discriminarea femeilor față de bărbați în ce privește problema reconcilierii vieții private cu cea profesională. Și dumneavoastră și eu ne-am ales, dacă, ne ă, dacă am fi ales ă, viața de familie în dauna carierei profesionale, n-am fi aici astăzi. Deci aș vrea ca în prezent nicio femeie să nu trebuiască să aleagă între viața sa privată și între familie și carieră. Mulțumesc, domnul Coza. Coșa. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc doamnei ministru pentru prezență și aș dori să vă adresez, doamnă ministru, două întrebări. Prima, succintă, pentru că domnul uh, colegul din Bulgaria va vorbit deja de problema alocațiilor pentru uh, membrii uh, familiei uh, persoanei uh, cu o dizabilitate. Întrebarea mea este cum își propune Austria să ajute persoanele care lucrează în Austria, dar ai căror, ale căror rude locuiesc într-un alt, într alt stat membru. Cum are în vedere Austria acordarea de alocații în acest sens și dacă aceste lucruri se armonizează cu achiul comunitar, cu restul actelor legislative. Cum se vor armoniza toate aceste lucruri? Care este părerea dumneavoastră în calitate de reprezentant a guvernului austriac când guvernul dumneavoastră nu permite indexarea acestor alocații? Apoi, în ce privește, ce, în ce privește pe cei care suferă de un handicap. Al cincilea trilog în legătură cu dosarul respectiv a avut loc ieri. O, a fost vorba de uh, actul legislativ privitor la accesibilitate. Mă bucură faptul că spuneați mai devreme că pentru dumneavoastră aceasta e o prioritate importantă. Sperăm să ducem acest dosar la bun sfârșit, dar încă au rămas multe probleme pendinte. N-aș intra în detalii, ci vreau doar să vă întreb care este abordarea dumneavoastră cu privire la acest act al accesibilității 80 de milioane de persoane care suferă de handicap așteaptă de zeci de ani acest act privind accesibilitatea, deci aștept un răspuns al, din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul uh, Șobor. Yeah. Am să mă exprim și eu în maghiară. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește alocațiile familiale și indexarea acestora, și eu aș vrea să vă adresez această întrebare, aceeași întrebare pe care v-au adresat-o și colegii. Sunt mulți oameni care lucrează ca îngrijitori ai uh, persoanelor în vârstă în Austria, oameni care nu sunt cetățeni austrieci, dar trebuie să plătească aceleași impozite ca și cetățenii austrieci, în timp ce alocațiile, în cazul alocațiilor familiale, trebuie ținut seama de reședința membrilor familiei în special a copiilor. Cum o să rezolvați această problemă? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Koșlovska-Taievici. Mulțumesc, doamnă președinte. Iza, za przedstawienie Austriei. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ați prezentat prioritățile președinției austriece. Aș dori să mă refer la întrebările colegei privind indexarea. Împreună cu alți colegi am scris uh, Comisiei Europene. Am adresat o întrebare și răspunsul a fost că măsura nu este uh, legală. Ideea este foarte controversată în Parlament și aș fi vrut să știu uh, cum dorește Austria să soluționeze acest conflict de interese. Apoi, în ceea ce privește femeile pe piața locurilor de muncă, există aici uh, unele aspecte. Femeile sunt subreprezentate pe piața muncii, uh, mai ales având în vedere nivelul lor de calificare și de formare. Avem o gaură de ocupare de 11%, 17% în ceea ce privește diferența la nivel salarial și 40% la pensii. Iar pensia este încheierea unei uh, cariere și este cel mai bun indicator al uh, diferențelor între bărbați și femei pe piața muncii. Ar exista unele soluții, însă una dintre propunerile importante care ar putea îmbunătăți situația ar fi pachetul privind uh, echilibrul între viața privată și cea profesională. Doamna ministru a vorbit despre o abordare din partea Consiliului a propunerii uh, Comisiei. Mă bucur că în sfârșit Consiliul a ajuns la o poziție, însă conținutul acestei poziții este pentru mine dezamăgitor. Consiliul a prevăzut un concediu de paternitate de numai 10 uh, zile. Însă, dreptul individual pentru bărbați și femei um, pentru concediu um, parental plătit a fost um, respins. Fiecare stat membru uh, va putea alege. Există șase state membre care nu plătesc o centimă de astfel de concediu. Aș vrea să știu care este poziția Austriei față de asta, în calitate de, de stat ce deține președinția. Și ce părere aveți despre aceste mari diferențe? Bun, deocamdată în Parlament încă nu am încheiat uh, cu uh, lucrurile noastre, dar toate uh, pozițiile exprimate sprijină propunerea Comisiei iar poziția Consiliului este foarte îndepărtată de propunerea Comisiei și de dorințele deputaților. Astăzi, uh, la Comisia pentru Ocupare, vom uh, vota uh, un dosarul în acest, pe acest subiect. Sper că vom avea o mare majoritate și atunci va trebui să ne confruntăm cu această diferență. Și o ultimă întrebare. Ce părere aveți despre această industrie 4.0 și despre faptul că ea ar trebui să promoveze creșterea, euro, creșterea economică în Europa. Aici uh, femeile au un rol chiar uh, mai puțin important decât în alte domenii. Se vede foarte bine acest lucru. Mulțumesc. Doamna președinte, mai avem patru persoane pe listă, dar am să vă dau posibilitatea să răspundeți la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnei Regnar și domnului Pirinski, uh, am să le răspund împreună. Autoritatea Europeană a Muncii. O valoare adăugată prin această agenție se creează dacă se permite implementarea legislației la nivel transfrontalier, atât pentru uh, Um, lucrători, cât și pentru autoritățile uh, naționale. Propunerea, din punctul meu de vedere, este deocamdată neclară. Sarcinile agenției trebuie formulate mai uh, în detaliu. Suprapunerile între autoritățile um, europene și cele naționale uh, trebuie evitate. De asemenea, același lucru este valabil pentru EURES trebuie să ne asigurăm că există o delimitare clară între sarcinile EURES și uh, sarcinile noi agenții. Este un lucru care mi se pare mie important. Structurile existente care funcționează bine și care sunt esențiale pentru statele membre, trebuie să rămână agenția pentru muncă, trebuie să intervină acolo unde este logic să o facă și la controle transfrontaliere și la mediere, pentru care suntem în principiu, textul legislativ trebuie formulat mai uh, în detaliu. Aceste instrumente sunt utile atunci când duc la o mai bună aplicare a prevederilor europene și astfel creează o valoare adăugată pentru statele membre. Rezultatul negocierii privind agenția uh, muncii trebuie să aducă o valoare adăugată clară și să uh, ducă la beneficii pentru toți cei vizați de mobilitate. Eu asta voi încerca să obțin. Doamnei Regner, din nou, în ceea ce privește echilibrul între viața privată și profesională, există un obiectiv al directivei stabilit aici se dorește luarea de măsuri pentru a, o mai bună împăcare a vieții private cu cea profesională și o, un tratament egal între bărbați și femei din acest punct de vedere pentru a contribui și la reducerea diferențelor salariale în Uniunea Europeană între bărbați și femei. Reglementările de lucru trebuie să fie consolidate și trebuie să se asigure noi uh, prevederi privind concediul uh, de paternitate și de uh, îngrijire. Pentru prima dată se poate avea uh, acces la 10 zile concediu de paternitate și o lună și jumătate concediu parental. Partea uh, netransferabilă de, a crescut de la o lună la două luni, și uh, s-a prevăzut și un concediu pentru uh, îngrijirea copiilor de până la 8 ani sau a vârstnicilor. De asemenea, însă în uh, statele membre există o serie întreagă de modele pentru împăcarea vieții private cu cea profesională. De-a lungul anilor, aceste modele s-au dezvoltat și s-au adaptat la modificările societății. Aș dori să fac referire în special la faptul că nivelul uh, Uh, remunerării în timpul acestor concedii a fost cea mai controversată parte la Consiliu. Um, propunerile de creștere a um, remunerației în acest domeniu a, a um, a fost foarte controversat și s-a, confruntat cu uh, respingere pentru că există diferențe foarte mari între statele membre trebuie ținut uh, cont de, elemente, de specificitățile naționale. Statele membre trebuie să uh, decidă uh, nivelul remunerației într-un mod realist. Sper că împreună cu noastră din Parlament să putem obține rezultate pozitive la trialog. Încă o întrebare doamnei Regner în ceea ce privește suprareglementarea la nivel european. Există un task force pentru subsidiaritate ieri acesta și-a publicat raportul și uh, a reieșit că există multe clauze la care am putea renunța. Domnul Pirinski a mai adresat o întrebare în ceea ce privește abuzul în caz de detașare. Uh, există deja o serie întreagă de prevederi la nivel european uh, în ceea ce privește detașările și uh, evitarea dumpingului social. De curând s-a ajuns la un acord uh, privind directiva privind detașarea, iar directiva privind aplicarea detașării din 2014, din 2014 este un mijloc bun pentru a combate dumpingul social. Unele elemente din uh, propunerea de regulament, de exemplu accesul facilitat la informații sau medierea între statele membre, precum și controlele comune ale statelor membre, uh, sunt uh, deja posibile. Autoritatea muncii trebuie să contribuie pentru ca aceste instrumente existente să fie uh, utilizate în mod mai eficient. Propunerea de regulament este în continuare formulată neclar, am spus asta deja. Președinția austriacă va face eforturi pentru ca competențele acestei agenții să fie mai clar definite. Încă o întrebare, întrebare a fost din partea domnului uh, Pirinski în ce privește 883 și indexarea. Întâi, poziția Parlamentului European trebuie să um, fie publicată. La Consiliu s-au putut atinge compromisul la anumite puncte, au fost domenii în care statele membre nu au fost uh, mulțumite de rezultatele obține, obținute și nu au putut uh, susține documentul. Asta se referă la schimbarea Um, ajutoarelor în ceea ce privește șomajul și um, ajutoarele pentru familii. Important este cum se va poziționa și Parlamentul European. Nu putem avea o discuție pe baza conținutului decât după ce se va fi întâmplat acest lucru. E vorba de diferite domenii uh, și cred că și la trialog s-ar putea face o separare a acestora și uh, s-ar putea trata un uh, domeniu după celălalt. Vă asigur și aici uh, că vom fi un intermediar onest uh, uh, și că vom urma orientările Consiliului din iunie și nu poziția națională a Austriei. Doamnei Arena, președinția austriacă face eforturi să ajungă la un compromis echilibrat cu Parlamentul European. Așteptăm votul în comisie nediscriminarea uh, este esențială și pentru prima dată există deci această posibilitate de a lua concediu de paternitate și o zi și jumătate de uh, concediu parental plătit. Se ține cont de o serie întreagă de modele diferite care s-au dezvoltat de-a lungul mai multor ani. Domnului Cosa la aceste dosare complexe, negocierile de trialog au făcut uh, mari progrese în timpul președinției bulgare, însă o serie întreagă de chestiuni decisive nu au fost uh, clarificate cel mai mare uh, element controversat este domeniul de aplicare al directivei. Este important cât de, este clar cât de important e acest dosar, atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru uh, zona economică. Acest dosar este o prioritate și sperăm să putem încheia negocierile în timpul președinției noastre. Cum dosarul este foarte complex și uh, Parlamentul și Consiliul au poziții foarte îndepărtate, uh, am acordat timp pentru pregătire de ambele părți, tocmai de aceea negocierile vor uh, fi reluate numai în toamnă. O întrebare din partea mai multor uh, deputați, uh, domnul Cosa, domnul Șogor și din partea doamnei Coslov, koslovska în ceea ce privește ajutoarele sociale am să vă rog să înțelegeți faptul că nu am să mă refer la poziția națională privind indexarea. Ieri, colega mea, Bugner Strauss, a vorbit despre asta în Comisia, pentru, uh, în comisia FAM. Un lucru aș dori să îl subliniez. Am verificat legislația UE în acest domeniu cu atenție uh, și toate statele membre au decis o indexare. Curtea Europeană de Justiție, de curând, a lăsat multă marjă de manevră statelor membre, iar uh, Comisia Europeană indexează uh, și uh, ajutoarele pentru copii uh, ai angajaților Uniunii Europene care nu locuiesc în Belgia sau Luxemburg. Există așa numitul gender pay gap, diferența de salarii între bărbați și femei. Se încearcă eliminarea acestei diferențe, ceea ce ar duce și la creșterea pensiilor. În ceea ce privește digitalizarea, munca 4.0 și industria 4.0, ar vrea să fac referire la reuniunea noastră la conferința ce va avea loc în uh, septembrie, uh, unde se vor aborda aceste subiecte. Mulțumesc, doamnă președinte. Madam Weber, it's your time to put a question. Thank you very much, Chair, and thank you, Minister, for your presence here today. Doamna Weber, mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, din păcate microfonul nu funcționează, nu se aude. Uh, I think you Okay. Okay, it works now. Um, I will have the privilege next week to attend the... Săptămâna viitoare voi avea plăcerea să particip la reuniunea pe care ați organizat-o la Viena pe marginea unui subiect foarte important, digitalizare și robotică. Acesta este viitorul pieței de ocupare – pieței muncii. Și în acest context aș dori să ridic în discuție următoarea problemă. Considerați că e necesară o schimbare de paradigmă atunci când vorbim de migrație și digitalizarea economiei și a pieței muncii? De zeci de ani, Ni se spune că în Uniunea Europeană populația este în îmbătrânire și că avem nevoie de mai multă forță de muncă din afara Uniunii Europene, ceea ce este cât se poate de corect. Acum însă, odată cu digitalizarea și utilizarea roboților, a inteligenței artificiale, lucrurile se vor schimba probabil în viitor. Și atunci cum putem reconcilia vechile noastre idei cu această nouă realitate? Mulțumesc! Äh, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dazu liegt kein Dossier vor und ich bitte. Doamnă deputat, nu există niciun dosar pe acest subiect. Deci, bun, poate putem discuta bilateral, dar eu nu pot să iau o poziție referitor la asta acum. Madame Cuneva? Doamna Cuneva. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi urez bun venit, domnule ministru, în comisia noastră și îi mulțumesc pentru prezență. Ne bucură să aflăm care sunt intențiile președinției dumneavoastră în domeniul social, dar mă tem că s-ar putea ca aceste priorități să vină în contradicție cu propriile proiecte pe care le are guvernul dumneavoastră în țara dumneavoastră. M-aș referi la proiectul de lege cu privire la Mm, programul de lucru din Austria. Știți că există o directivă europeană care interzice aceste di dispozițiile cuprinse în uh, proiectul dumneavoastră de lege. V-ați uh, uitat peste legislația europeană înainte de a propune reorganizarea din domeniul muncii în țara dumneavoastră? Am adresat comisiei și o întrebare înscrisă în acest fel, în acest sens. Comisia spune că orice modificare uh, pe care statele membre ar dori să o introducă în uh, legislația muncii din fiecare țară, trebuie să respecte dispozițiile directivei europene în materie. În ceea ce privește reorganizarea timpului de lucru, există și elemente care țin de sănătate. Ați făcut vreun studiu legat de consecințele măsurilor pe care aveți intenția să le adoptați asupra sănătății lucrătorilor. Trebuie respectate și aici dispozițiile legislației europene. Dacă puteți să ne dați un răspuns, pentru că pe noi ne-a îngrijorat foarte mult uh, ce am aflat. Mulțumesc, domnul Schuster. Eh, vielen Dank. Mulțumesc. Doamnă ministru, ați spus că digitalizarea și munca va fi pusă pe ordinea de zi și că veți uh, organiza o conferință pe acest subiect. Salut acest lucru pentru că am senzația că Comisia Europeană are atitudine de așteptare, de pasivitate, uh, chiar dacă mie mi se pare că este nevoie de foarte multă reglementare și totuși nu se întâmplă nimic. Comisia așteaptă o întrebare către președinție, uh, drept urmare. Ce inițiative concrete planificați pentru a schimba acest lucru? Bineînțeles, știu că inițiativele legislative pot veni mai de, de la Comisie, însă Consiliul are posibilitatea de a lua inițiative politice pentru a solicita Comisiei ca în sfârșit să acționeze în acest domeniu. Deci asta vă întreb. Ce planificați concret în acest domeniu? Perhaps you want to answer, so I have two questions left. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnei Cuneva, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Este o, însă una mai degrabă de ordin național, însă dați-mi voie să uh, vă elimin uh, temerile. Uh, Uniunea nu se prevede o limitare a zilei de lucru. Cu 12 ore ne asigurăm că timpul de odihnă zilnic de 11 ore uh, și o pauză, de, o pauză pot fi asigurate. Se prevede, uh, la nivel european există 48 de ore maxim pe săptămână. Statele membre pot uh, prevedea detaliile, iar în continuare, uh, chiar dacă se poate lucra maxim 60 de ore pe săptămână, se, trebuie să se mențină o, o medie de 48 uh, de ore pe săptămână pe un termen de 6 săptămâni. Domnului Schuster, uh, recomandările de protecție socială pentru toată lumea sunt posibile Um, și, bineînțeles, în timpul dezbaterilor noastre formale, uh, putem uh, solicita comisiei să ia noi inițiative sau să uh, facă studii formale. Ähm, Domnul Decen, da, mulțumesc. Um, apare și la comisie și în întreaga Europa apelul către flexibilitatea timpului de lucru. Însă, în același timp, în această după-amiază vom, vom vota despre uh, echilibrul între viața privată și cea profesională. Dumneavoastră ați menționat uh, tocmai această directivă. Pentru mine există, se pune întrebarea dacă timpul de lucru nu este o chestiune a întregii societăți. Uh, și uh, dacă nu joacă un rol esențial în echilibrul vieții private cu cea profesională. Cine lucrează 12 ore va avea mai puțin timp pentru familie. Și în ceea ce privește digitalizarea, încă o observație, avem persoane cât se poate de calificate care lucrează în domeniul uh, digital. Iar uh, nici ei nu vor uh, nu se vor bucura de faptul că ziua de lucru nu va mai fi limitată la 8 ore, ci la 12 uh, ore, pentru că practic nu vor mai avea la dispoziție niciun fel de uh, protecție uh, în ceea ce privește timpul lor de lucru. Mulțumesc, cred că și domnul Becker dorea să adreseze o ultimă întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, în completare, în ceea ce privește ajutorul pentru familii, chiar dacă nu ține de competențele dumneavoastră, aș vrea să um, contribui cu unele fapte uh, pentru a corecta informațiile greșite, um, cum ați făcut-o pentru um, timpul de lucru. ajutorul pentru familii nu face parte din uh, ajutoarele sociale Uh, ajutorul pentru familie este uh, plătit de către angajator într-un fond uh, în Austria ca o subvenție, ca o adăugire la costurile esențiale de viață și este clar că această sumă se calculează în funcție de costurile reale. Unde sunt mai scăzute, se, dau, se dă un ajutor mai mic, acolo unde uh, e mai, mai, sunt mai mari, se dă o mai mare și uh, asta prevede uh, și indexarea. Uh, se, se întâmplă și în Regatul Unit. Uh, și Marea Britanie dorea să introducă asta în întreaga Uniune Europeană. Aș vrea să mă refer și la uh, institu- instituția, agenția privind uh, uh, Uh, forța privind munca la nivel european, eu sper să nu fie o autoritate, ci o agenție, pentru că va putea să lucreze mai bine din acest, uh, în aceste condiții. Ce părere aveți despre controlele la nivel european prevăzute uh, uh, pentru această uh, agenție în propunerea legislativă? Mulțumesc, domnului Tecen. În ceea ce privește flexibilizarea timpului de lucru, am spus tot. Este în conformitate cu legislația europeană, deci vă rog nu vă faceți griji. Domnului Becker, am dus mai multe discuții cu doamna Tyson și în ceea ce privește numele și cred că uh, se pot, uh, trebuie să se clarifice o serie întreagă de lucruri din acest punct de vedere. Mulțumesc! Cu acestea putem spune că am adresat toate întrebările pe care le doream să le adresăm, am primit uh, răspunsuri. Înțeleg că veți fi cât se poate de activi în uh, aceste șase luni. Noi am adresat întrebări, dar vrem să Există și răspunsuri Din discuția pe care am avut-o rezultă că aveți un program plin. Sper să menținem legătura și poate să reveniți în fața comisiei noastre în funcție eventual de cum evoluează lucrările, de program, de agenda. Dar ne-a bucurat că ați uh, venit în fața noastră. Vă mulțumim pentru asta, le mulțumim și interpreților pentru că ne-au ajutat să comunicăm, cu toate că știm că interpreții au probleme și unii dintre ei sunt în grevă. Mulțumesc încă o dată, doamnă ministru, și le mulțumesc tuturor celor care au participat. Ne revedem la orele 14 și 30 de minute când avem o sesiune de vot, așa că luați-vă cu dumneavoastră cartelele de vot.